Bună dimineața tuturor! Haideți să începem activitatea de astăzi. Aș dori să încep prin a sublinia faptul că toate documentele care vor fi prezentate de diversi experți care se vor exprima uh, astăzi, cu excepția domnului Stefan Lafol, uh, domnul raportor, vă vor fi uh, distribuite prin uh, uh, e-mail. Astăzi e o zi importantă pentru că ne interesează agricultura și schimbarea climatică. Aceste subiecte sunt de o importanță majoră pentru noi. Suntem cu toții de acord că agricultura uh, fiind parte a problemei, este în același timp și parte a soluției. Prin urmare, doresc să uh, salut prezența experților care se vor uh, exprima astăzi. Știu că unii dintre dumneavoastră nu ați ezitat să călătoriți distanțe lungi pentru a fi astăzi aici și pentru a contribui la această dezbatere în legătură cu agricultura Uniunii Europene și cu schimbarea climatică. Deci vă mulțumim din partea Comisiei. Schimbarea climatică va deveni una dintre uh, cele mai mari uh, provocări pentru politica agricolă comună. Din acest uh, motiv, așadar, ne gândim ce avem de făcut pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în agricultură și pentru a promova practicile agricole și aceasta pentru a susține mediul și pentru a încerca să reducem um, dioxidul de carbon. E important să începem dezbaterea acum. Ne gândim acum uh, și la schimbarea politicii agricole comune, pentru că factorul de schimbare climatică nu a fost uh, luat uh, în considerare așa cum trebuie fapt dovedit de bilanțul de sănătate al politicii agricole comune. Agricultura trebuie să devină mai durabilă și Având în vedere uh, dimensiunea schimbării climatice, rolul uh, agriculturii în societatea noastră uh, este esențial. Și, prin urmare, trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că găsim uh, resurse financiare uh, pentru o nouă politică agricolă comună. Prin urmare, cu mare mulțumire dau uh, cuvântul lui Stefan Lafol, domnul raportor. Ca și dumneavoastră aș dori să mulțumesc uh, colegilor care sunt uh, prezenți și mai ales experților care au venit pentru a lua parte la dezbaterea noastră. Cum bine ne-a spus domnul președinte, cred că încălzirea climatică este un subiect uh, care astăzi este sensibil din punct de vedere politic, mai ales în urma eșecului de la Copenhaga. Mă refer la eșecul de la Copenhaga și în același timp mă gândesc la faptul că uh, Copenhaga uh, ar fi putut fi un punct pozitiv pentru că majoritatea statelor s-au pus uh, în jurul mesei pentru a discuta um, încălzirea globală. Deci o problemă care trebuia uh, discutată. Soluția nu a fost uh, găsită, nu am pus în aplicare nimic, însă pur și simplu faptul că au luat parte țările dezvoltate la această reuniune este un lucru foarte important. E important și că țările în curs de dezvoltare au luat parte la această reuniune. Majoritatea lumii, practic, a devenit astfel conștientă de faptul că e nevoie să se găsească soluții pentru a lupta împotriva încălzirii uh, globale. Agricultura, cum s-a spus și uh, anterior, a fost uh, în anumite momente un factor pentru încălzirea globală, însă în viitor trebuie să fie un actor care poate să aducă soluții luptei împotriva încălzirii globale. Acesta este un prim mesaj care ar trebui să fie transmis. Adică, agricultura, prin natura sa, prin uh, relația cu solul, prin relația cu uh, oamenii, reprezintă un uh, actor major care trebuie să fie pus în mișcare pentru a putea evolua și pentru a schimba modelul de uh, dezvoltare pe care l-am avut până acum. Și spun asta pentru următorul motiv. Uh, chestiunea încălzirii uh, globale globală nu trebuie fixată pur și simplu doar ca obiectiv sec. La începutul secolului 21, practic, ne-am dat seama că resursele naturale, resursele de energie Uh, fosilă și uh, sunt pe cale de uh, uh, epuizare. Și ne-am dat seama și că nu putem continua să exploatăm resursele acestea cum am făcut-o până acum, ci că trebuie să le gestionăm mai bine. Trebuie să avem un impact asupra mediului dacă dorim să uh, avem uh, uh o planetă la fel de uh, curată și pentru viitor. Nu putem să ne uh, asigurăm dezvoltarea în detrimentul echilibrului uh, ecologic al planetei. Și asta ar trebui să cântărească atunci când vorbim și despre alte subiecte, nu doar despre agricultură, de exemplu despre subiectul apei, despre subiectul uh, solului, care știm că suferă astăzi în urma anumitor modele de dezvoltare și care suferă și din cauza secetei și a încălzirii globale. Așadar, sunt elemente asupra cărora trebuie să uh, acționăm uh, prin intermediul agriculturii și prin intermediul unei noi politici, evident luând în considerare ansamblul subiectelor. Și revin acum la răspunsuri și la raport. Prima observație pe care aș dori să o fac este că mi-ar plăcea să ne gândim la o schimbare culturală care e necesară pentru a aborda uh, toate aceste chestiuni. Până uh, aici, până acum, uh, Comisia Agri și Parlamentul European au Uh, separat probleme agriculturii de încălzirea uh, globală. Pentru fiecare problemă s-a găsit o uh, directivă. O directivă pentru pesticide, o directivă pentru soluri, o directivă pentru apă, o directivă pentru bunăstarea animală, pe care am discutat-o ieri. Și așadar, de fiecare dată avem câte o directivă, câte o, care vine cu norme administrative care trebuie um, respectate, norme care se suprapun unele peste altele și se alătură uh, celor existente. Până la urmă, practic, nu ajungem decât să facem viața imposibilă producătorilor și actorilor implicați. Având în vedere acest raport, uh, ideea pe care aș dori să o transmit ar fi că ar trebui să schimbăm maniera de abordare a subiectului uh, pentru a um, aborda totul într-o manieră globală, integrată. Deci să abordăm totuși totul într-o manieră uh, sistemică. Deci agricultura este un sistem care trebuie luat uh, în întregimea sa și n-ar trebui să mai uh, tratăm subiectele unul după celălalt și pentru fiecare să venim cu directive și cu norme administrative care trebuie apoi puse în aplicare. Deci, pentru prima dată ar trebui să uh, inițiem o dezbatere care să privească subiectul în întregimea sa. Încălzirea globală pentru agricultură ne obligă să reflectăm la două aspecte. Cum putem face pentru a consuma mai uh, puțin și pentru a emite mai puține gaze cu efect de seră? Aceasta este prima abordare pentru uh, o dezbatere și apoi cum ar putea agricultura să ia parte la uh, fixarea unor elemente, precum carbonul, printr-o activitate înnoită și regândită. Acestea sunt cele două elemente cheie. Deci o reducere a gazelor cu efect de seră pe de o parte, iar pe de altă parte uh, fixarea unei uh, uh, cantități de gaz în sol. Solurile noastre uh, uh, conțin astăzi 70 de miliarde de tone de carbon uh, organic. Deci 30 până la 35% din uh, dioxidul de carbon uh, emis în Europeană. Nu este mult și putem să ne îmbunătățim această uh, performanță. Pentru această abordare globală trebuie găsite niște mecanisme care uh, permit să consumăm, pe de o parte, mai puțină energie, să producem mai puține gaze cu efect de seră, dar în același timp să uh, putem să păstrăm resursele solului, resursele apei și să putem permite solului să fixeze o parte din carbon. Și oricum să uh, stocheze carbon. Deci trebuie să ne gândim cum am putea utiliza mai bine, într-o manieră optimă, natura, ceea ce primim din partea naturii. Și mă gândesc uh, mai ales la uh, fotosinteză, la energia solară. Agricultura este uh, un administrator al fotosintezei. Fotosinteza transformă energia solară în biomasă, în energie, în carbon și astfel viața pe Terra poate să existe. Acest subiect este unul chiar interesant. Prin urmare, uh, propun să luăm în considerare toate elementele care uh, permit uh, combinarea unei reduceri a consumului de energie fosilă, care permit reducerea gazelor cu efect de ser, având în același timp ca obiectiv o captare și o stocare a carbonului prin activități agricole. Acesta este obiectivul acestui raport. Și mă gândesc că în uh, rapoartele um, care au fost uh, elaborate anterior, pentru că s-au spus foarte multe lucruri până atunci, E bine, uh, în cadrul acestei dezbateri am putea să regrupăm pe baza coerenței aceste rapoarte. Eu am citit ce s-a scris în legătură cu anumite subiecte pentru a încerca să propun o concepție globală vis-a-vis de agricultură. Că vorbim despre agricultură biologică care există și care trebuie dezvoltată, sau că vorbim și despre alte subiecte, dar agricultura biologică nu poate să fie singurul nostru obiectiv. Trebuie să avem un obiectiv mai vast care să vizeze agricultura în întregimea sa. Trebuie să asigurăm de asemenea și o perioadă de tranziție uh, agriculturii pentru a trece de la un model convențional la noul model de dezvoltare și producție care să țină cont de mediu uh, și care să fie uh, viabil din punct de vedere economic și subliniez acest lucru pentru că nu suntem singuri și uh, avem nevoie de această uh, dimensiune uh, ecologică în minte. Pentru că ea condiționează ansamblul uh, activităților agricole. Deci am reluat câteva elemente care s-au aflat în dezbatere și până acum uh, și am încercat să deschid uh, și o perspectivă vis-a-vis -vis uh, de o nouă politică agricolă. Pentru că dacă avem această abordare, ea trebuie să poată fi implementată imediat într-o politică agricolă care să permită asigurarea aceste tranziții globale, care să permită recunoașterea rolului agriculturii, care nu este numai social, Uh, de diversitate de, în peisaj sau de diversitatea produselor agricole, ci și rolul uh, agriculturii de um, administrator al uh, biosferei. Așadar, acest strat al planetei care permite existența vieții. Prin urmare, am identificat anumite uh, elemente care se referă la agricultura biologică și care vizează um, noi uh, tehnologii și aici uh, experții au venit pentru a ne uh, spune cum putem uh, combina cele trei, patru elemente menționate anterior, și anume captarea carbonului, limitarea um, consumului de energie fosilă și păstrarea resurselor naturale. Mă gândesc că acum, în ceea ce privește întrebarea adresată vis-a-vis -vis de schimbarea climatică, e bine, ar trebui să ne ducă la uh, însăși ideea de uh, punere în aplicare a unei uh, agriculturi ecologice și a unei agriculturi performante din punct de vedere economic și social agricultura are un uh, rol important de uh, jucat în lume. Știm cu toții, uh, problema alimentară este o problemă reală. Uh, un miliard de oameni suferă deja din cauza uh, foamei. La Copenhaga s-a discutat uh, acest uh, subiect uh, uh împreună cu subiectul secetei și al furtunilor și noi, ca și europeni, care avem agricultori uh, cu anume cultură, noi ca europeni care avem uh, cercetători uh, și fonduri pentru studii în acest sens, ar trebui să fim primii care să pornim această tranziție și să dăm astfel un exemplu restului lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, Ștefan, și îți mulțumesc pentru contribuția ta pentru această prezentare pe care ne-ai făcut-o. Bună, și acum uh, să începem să ascultăm uh, contribuția experților și o să începem cu Donald Reikovski, care este cercetător la Departamentul pentru Agricultură în guvernul american, care ne va vorbi despre uh, întărirea uh, și uh, cre- creșterea capturii de uh, carbon. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, apreciat foarte mult prezentarea pe care a făcut-o domnul uh, Le Foll și care a menționat uh, elementele esențiale. Mă bucur foarte mult că aceste informații esențiale sunt bine înțelese. Deci, eh, temerile globale ne demonstrează că avem nevoie eh, de eh, o agricultură durabilă. Trebuie să ne intereseze economia, securitatea alimentară, schimbările climatice, bioenergia, calitatea mediului și dependența de combustibilii importați. Din punctul meu de vedere, este vorba deci de gestionarea uh, carbonului și un exemplu aici este acest proiect SOCO în, uh, din Uniunea Europeană care se ocupă de agricultura durabilă și conservarea solului. Toate arată cu degetul spre carbon, deci noi uh, suntem cei care răspundem de cea mai bună gestionare posibilă a carbonului. Pentru asta este nevoie de uh, o gestionare a ciclului de carbon. Și așa cum a arătat domnul Le Foll, cea mai mare parte a acestui carbon este captat în procesul de fotosinteză și este reutilizat pentru, în lanțul alimentar uh, și energetic. Uh, inversarea procesului de fotosinteză este respirația, unde se creează energie și care ne permite să ne desfășurăm funcțiile esențiale. Pentru asta se eliberează energia, dar toate aceste funcții uh, se rotesc și depind de uh, carbon. Așadar, avem avantaje, avem dezavantaje, avem unele provocări și unele amenințări. Ne interesează viitorul copiilor noștri și avem uh, și uh, șansa de a uh, folosi această zisă agricultură de conservare. Deci, și asta depinde de, de sol. Deci, componenta cheie în sistemele agricole este gestionarea carbonului care se află la suprafața solurilor. Toți dorim să avem o viață de bună calitate, deci depindem de aceste ecosisteme și felul în care funcționează ele. Eh, ele rezultă și mai mare parte din acest proces de conservare care eh, presupune o exploatare mai puțin intensă. Trebuie să înțelegem cât este de important rolul pe care asta îl joacă. Deci în sistemele agricole eh, de conservare folosim acest principiu al exploatării, să spunem, minime, cât și principiul rotației culturilor, și mai uh, recomandăm și o uh, acoperire continuă a rezidurilor. Așadar, aș dori să vă spun că carbonul este acel uh, C cu care începe și cuvântul conservare. Deci dacă ne uităm la biomasă, de fapt analizăm carbonul. Dacă analizăm eroziunea sorului, tot carbonul. Dacă ne gândim uh, la sistemele de, neexploatare, de exploatare uh, minimă și cu folosirea rezidurilor uh, vegetale, tot despre carbon este vorba. Deci, gestionarea carbonului se află în chiar miezul problemei și ne poate ajuta să combatem schimbările climatice. Carbonul este atât de important pentru noi încât uh, l-am pus chiar în centrul acestui uh, triunghi, alcătuit din uh, trei poli, biologic, fizic și chimic procese foarte importante. Deci o cantitate mică de carbon este foarte importantă pentru a păstra această funcție critică a solurilor care trebuie folosită pentru a spori securitatea alimentară și producția și recoltele. Deci acest ciclu al carbonului este chiar la baza vieții, deoarece permite producția de alimente cât și pentru natură. Așadar, noi suntem răspunzători până la urmă de gestionarea uh, energiei solare, a carbonului, a uh, apei, a solurilor pentru a capta această energie și pentru a folosi în uh, scopurile uh, utile nouă, cât și uh, pentru microbiologia solurilor, foarte importantă. Așadar, răspunderea noastră, cum ziceam, este uh, foarte mare. Uh,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 Sigur că nu uh, putem găsi o singură soluție și să sperăm că ea le va rezolva pe toate. Avem un exemplu de piață pe care am să o folosesc aici, o vedeți pe ecran, este vorba uh, de cea din uh, Chicago și este vorba de această de compensații care vor permite stabilirea unor facilități și a unor stimulente pentru a gestiona mai bine aceste compensații pe aceste piață. Așadar, există bani, dar nu, lucrurile nu progresează atât de mult cum am dorit să se întâmple. Probabil că există, o, există un potențial foarte mare, dar care nu a fost pe deplin valorificat. Cred că și am un exemplu aici de proiecție despre posibila viitoare valoare a pieței carbonului în 2020. Și s-a estimat da, o valoare de către uh, grupul, uh, noul grup de, de finanțare a emisiilor de carbon. Este vorba de uh, două două trilioane 100 de miliarde deci este vorba de anul 2020. Dacă mulțiți treaba asta cu 1,47, uh, uh, o să găsiți și uh, cifrele pentru Europa. Cred că putem să mergem în această direcție, dar la ora actuală continuăm să avem probleme culturale, probleme sociale pe care trebuie să le rezolvăm și care poate nu ne permit să abordăm această chestiune cu suficientă seriozitate. Acum, avem uh, niște date în legătură cu captarea carbonului în sol. Uh, am folosit aici uh, analogia cu un uh, vagon pentru că uh, ne, este un simbol de unitate și de putere. De aici, din acest nucleu, emană mai multe elemente care contribuie la uh, ceea ce avem nevoie în sistemele noastre. De exemplu, o capacitate de captare mai mare a apei și o utilizare eficientă, o, o calitate mai bună a apei, infiltrarea apei în sol. Toate acestea sunt importante da, pentru o agricultură durabilă o mai bună reciclare a nutrienților deci am uh, înșirat aici uh, în jur de 14 avantaje care la oaltă reprezintă un impact foarte mare uh, al agriculturii asupra mediului. Așadar, acest nucleu al carbonului ne poate reprezintă o adevărată avere. Și acum o să-mi închei prezentarea cu acest desen în legătură cu amprenta de carbon uh, pentru a ne aminti cât este de important acest lucru pentru noi și pentru generațiile viitoare și pentru această bună utilizare și gestionare a ecosistemelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Rikovski. Și acum vă propun să ducem la următoarea prezentare. Și după aceea sunt convins că vom avea o discuție foarte interesantă pe marginea uh, prezentărilor experților. Uh, și acum uh, vom avea o prezentare din partea domnului Frank Omara, care este director de cercetare la autoritatea irlandeză pentru agricultură și dezvoltare. Uh, mulțumesc uh, foarte mult că mi-ați dat ocazia să vorbesc în această dimineață pe această temă foarte importantă a agriculturii și schimbărilor climatice. O să mă concentrez asupra soluțiilor pentru a reduce emisiile de uh, gaze de seră pentru rumeg- care provin de la rumegătoare. Și o să vă prezint unele dintre tehnologiile care se pun pe picioare acum pentru a reduce aceste emisii. Trebuie să ne reamintim, în primul rând, de unde vin aceste emisii. Uh, și avem aici un uh, profil, o hartă care ne arată sursele de proveniență. Constatăm că, în primul rând, este vorba de fermentația uh, enterică, care um, produce aproximativ o treime din emisiile europene de bioxid de carbon. Apoi, gestionarea uh, gunoiului, care uh, este cam la 20-25% și apoi uh, jumătate din emisii în agricultura europeană provine din solurile azotoase. Deci, aceste emisii se transformă în bioxid de azot și aici categoric își importanță mare are și urina care se descompune în bioxid de azot. Așadar, o parte din aceste emisii provine și de la rumegătoare. Acum, dacă abordăm o perspectivă globală a acestor emisii, foarte uh, succint, constatați că există niște tendințe foarte diferite în următoarea perioadă de 10-15 ani. În majoritatea uh, țărilor din uh, dezvoltate, aceste emisii sunt mai degrabă statice în ultimii ani. În și cât și în uh, următoarele decenii, decenii, în timp ce în regiunile în curs de dezvoltare aceste emisii vor crește în mod uh, semnificativ, deoarece în acele regiuni uh, producția crește foarte tare. Tot din perspectiv, în perspectiva globală și ameliorarea situației, în general. Observați aici, avem o diagramă pentru 2007, raportul IPCC, cu privire la reducerea efectelor negative în agricultură. Și aici constatăm că raportul IPCC arată că există un uh, potențial uh, foarte important pentru agricultură de a reduce efectele uh, negative ale emisiilor de dioxid de carbon. Dar asta constă și se bazează și pe buna gestionare a solurilor. Dacă vă uitați la penultima coloană uh, din diagramă, este vorba de reducerea emisiilor provenite de la um, șepteluri. E adevărat că proporția pe care o reprezintă este relativ uh, mică, dar uh, totuși suficientă pentru a ne spune că putem aduce o contribuție aici. Um... După cum spunea și vorbitorul anterior, potențialul aici este totuși oarecum limitat și în ultimele săptămâni am primit un raport din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură care vorbea de posibilitatea de a îmbunătăți uh, potențialul de captare a carbonului. Aș dori să pun uh, această posibilitate de a reduce emisiile provenind de la rumegătoare în acest context, înainte de a trece mai departe. Ce tehnologii avem la dispoziție în prezent pentru a reduce emisiile de metan? cunoaștem destul de multe tehnologii care ar putea fi aplicate în prezent, altele câteva sunt pe cale a fi perfecționate, unele deosebit de promițătoare. Vedeți o listă a acestor posibile tehnologii, altele veți găsi în documentele pe care le-am distribuit, de exemplu să înlocuim uh, nutrețul cu concentrați, acizi organici, uh, să adăugăm lipide în nutriția animalelor, altele nu se folosesc în uh, Uniunea Europeană, dar în alte regiuni, să îmbunătățim calitatea pășunilor, să schimbăm speciile folosite, să includem inclusiv legume în regimul lor alimentar și uh, de asemenea a unor compuși secundari de natură vegetală. Acestea toate ar putea reduce emisiile de metan uh, provenind de la rumegătoare. Problema totuși este că majoritatea acestor metode, metode nu sunt eficiente din punct de vedere costurilor, sunt scumpe pentru agricultori. De aceea, fără stimulente specifice, agricultorii nu vor folosi aceste tehnologii costisitoare. Alte tehnologii nu au decât un efect temporar nu contribuie decât pe termen scurt. Pe termen scurt sunt foarte promițătoare, dar pe termen lung se constată că efectul după câteva săptămâni deja dispare. Alte tehnologii nu sunt încă suficient de perfecționate. E nevoie de cercetări suplimentare înainte ca acestea să fie puse în aplicare pe scară largă. Există și alte lucruri pe care le facem în prezent și am să revin la tehnologiile menționate Însă mai facem câteva lucruri care contribuie în mod semnificativ la reducerea emisiilor de metan. Cel mai important lucru ar fi îmbunătățirea productivității, mai ales în ultimii 20, 30, 40 de ani s-au înregistrat astfel de îmbunătățiri în productivitatea agriculturii. Strategia respectivă este foarte importantă pentru că ne ajută să reducem uh, emisiile pe kilogram de produs lumea va continua să ceară tot mai multă mâncare în, în următorii ani. Nu avem în prezent foarte multe tehnologii ca să ne ajute în mod concret de a reduce emisiile pe zi sau pe animal, atunci e foarte important să ne concentrăm să reducem emisiile pe kilogram de produs suplimentar. Prin urmare, dacă discutăm cazul agriculturii europene în materie de emisii pe kilogramul de carne, în general, stăm bine în raport cu alte regiuni ale lumii. În plus, situația în Europa în acest sens s-a îmbunătățit în ultimii 20 de ani. Am să vă dau un exemplu provenind din Irlanda. Vedeți aici emisia de metan pe kilogram de lapte în 1990 în comparație cu 2006 și vedeți că în această perioadă emisiile au scăzut cu aproximativ 13% pe kilogramul de lapte produs. Rezultatul este destul de modest, dar totuși încurajator în comparație cu alte țări. Dacă ne uităm la cifrele similare pentru Noua Zeelandă sau Statele Unite, o să vedem că ei au reușit să scadă chiar mai mult emisiile pe kilogramul de carne produsă, de exemplu, în, de lapte produs. Uh, măsurile luate în Europa au limitat producția de lapte pe animal și astfel nu s-a înregistrat o creștere a productivității eh, semnificativă în raport cu cea înregistrată în alte regiuni. Progrese prin metodele de creștere a animalelor. Am putea aici eh, adopta noi direcții în materie de înmulțire a animalelor. Metodele folosite în ultimii 40 de ani ne-au uh, oferit animale care produc mai mult și se dezvoltă mai repede. Și așa scad emisiile pe kilogramul produs. În parte, acest lucru explică și îmbunătățirile pe care le-am menționat anterior. Evident, direcția rămâne pentru că această metodă va continua să ne ofere animale de calitate superioară. Însă acum ne interesează să avem animale care sunt mult mai eficiente din punct de vedere al nutrețului de care au nevoie, de exemplu. Și trebuie să identificăm aceste caracteristici în programul nostru de încrucișare a animalelor. Dacă reușim acest lucru, înseamnă că practic vom avea nevoie de mai puțin nutreți pentru a obține un anumit eh, nivel de producție. Dacă se folosește mai puțin nutreți, atunci se emite mai puțin metan. Deci vom, vom realiza astfel încă o reducere pe lângă cea obținută automat din cauza existenței unor rase de calitate superioară. Există și o strategie aflată încă în fazele timpurii și aceasta presupune selectarea anumitor animale care individual tind să emită mai puțin metan. Există date care tind să indice că anumite animale emit mai puțin metan, altele mai mult metan, chiar în condiții similare de nutriție, la fel cum unii oameni alergă mai repede decât alții. Deci s-ar putea să fie o componentă genetică implicată aici. Prin urmare, dacă am putea identifica acele animale și dacă trăsătura genetică respectivă se dovedește a fi una ce poate fi transmisă la descendenți, atunci avem într-adevăr o posibilitate deosebit de interesantă de a avea animale și de a înmulți aceste animale, de a asigura mulțirea acestor animale care automat emit mai puțin metan. Cercetarea respectivă se află încă în fazele preliminare, dar este, cum spuneam, o direcție deosebit de promițătoare. Să vedem și acum un tur de orizont în ceea ce privește fermentația enterică. Principalul motiv pentru care tehnologiile până în prezent n-au fost deosebit de eficiente în a reduce nivelul emisiilor a fost, a fost legat de abordarea însă și noi nu înțelegem foarte bine procesul generării de metan la rumegătoare nu înțelegem de ce, prin urmare, tehnologiile pe care le avem nu funcționează uh, totdeauna foarte bine sau funcționează doar pe termen scurt. Prin urmare, va trebui să înțelegem mult mai bine întregul proces și cum se poate controla această producție a metanului. Știm că acest metan este produs de anumite microorganisme din aparatul digestiv, dar trebuie să vedem dacă nu putem interveni în acest proces și să nu mai, eh, să nu mai lucrăm oarecum orbește. Există la nivel internațional un program de cercetare care se concentrează din punct de vedere microbiologic tocmai pe dinamica acestor bacterii care generează metanul. Se fac și alte studii menite a identifica anumite substanțe chimice care ar putea avea un efect asupra emisiilor de metan. Aș dori să discut puțin și emisiile de oxid de azot, provenind de la animale. Adesea considerăm că animalele sunt răspunzătoare pentru emisiile de metan, însă, după cum spuneam, urina care se strânge pe pășuni și inclusiv bălegarul de animale pot uh, fi la rândul lor surse de gaze cu efect de seră. Cred că am putea face mai multe lucruri în materie de emisii de oxid de azot decât putem face în cazul emisiilor de metan. O metodă de a reduce aceste emisii ar fi folosirea mai limitată a îngrășămintelor bazate pe azot. Și ar trebui să folosim mai eficient uh, azotul uh, anorganic folosit în prezent în agricultură. De exemplu, acești compuși ar putea fi înlocuiți cu legume și cu alte, alte substanțe vegetale, pentru că așa vom reduce nivelul de azot din uh, excrementele animalelor. Toate aceste strategii sunt în prezent aplicate și sunt deosebit de importante pentru noi chiar și în acest stadiu. Uh, mai există posibilitatea de a recurge la inhibitori de azot. Aceștia reduc producția de oxid de azot pe pășuni ei sunt eficienți, duc la reduceri de până la 40% în emisiile de oxid de azot pe anumite pășuni, în anumite contexte, însă costurile sunt mare. Pot să, pot, costurile pot, se pot ridica până la 100 de euro pe hectar, o sumă foarte mare. S-au făcut foarte multe cercetări în Noua Zeelandă. Acolo costul respectiv pare să fie compensat de creșterea Uh, productivității pășunilor respective și astfel costurile se echilibrează. În Irlanda nu există un fenomen similar, deci cele 100 de, acei 100 de euro nu pot fi compensați printr-o creștere a productivității. Revenind la reducerea nivelului de îngrășăminte bazată pe azot pe care îl folosim, în cazul Irlandei, vedeți linia de jos, nu cea de sus, cea de sus vă arată cheltuielile. Uitați-vă la a doua linie, cea de jos, arată o reducere permanentă a cantității de îngrășăminte bazate pe azot în ultimii 10 ani. Asta înseamnă că fermierii folosesc mult mai eficient uh, metode alternative, alte îngrășăminte bazate pe azot. altă posibilitate referitoare la emisiile de oxid de azot constă într-un proiect numit Rednex, finanțat de Uniunea Europeană, care este menit a îmbunătăți eficiența azotului la rumegătoare. Dacă reușim să punem în aplicare acest proiect, atunci uh, va fi, uh, uh, prezența azotului în hrana animalelor va scădea și prin urmare și emisiile de azot, de oxid de azot vor scădea. Sperăm să avem succes cu această direcție de cercetare în anii următori. Uh, voi repeta practic ce a spus antevorbitorul meu și anume potențialul de captare a carbonului. Eu o să mă concentrez doar pe situația pășunilor și pe posibilitatea de a fixa carbonul acolo. Posibilitățile sunt remarcabile, există date care ne arată că pășunile europene captează cantități semnificative de carbon și că se, pot, eh, se poate realiza inclusiv o îmbunătățire a situației în acest punct de vedere. Trebuie să păstrăm aceste pășuni, să nu le transformăm în teren agricol propriu zis, pentru că acestea, încă o dată, captează cantități mari de carbon pășunile în sine uh, pot fi gestionate în așa fel încât să capteze chiar mai mult carbon decât o fac în prezent. Ca să rezum, uh, pot să spun că în prezent, cu tehnologiile disponibile, este destul de dificil să se reducă în semnificativ emisiile de metan. Uh, dacă ne uităm la emisia pe kilogram de nutreți mâncați sau emisia de metan pe zi, însă put, putem scădea nivelul de metan pe kilogramul de produs, fie lapte, fie carne. De asemenea, captarea carbonului nu trebuie scăpată din vedere. Pe de altă parte, creșterea productivității rămâne un factor cheie și se pot scădea și emisiile de oxid de azot. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Frank O'Mara. Prezentarea noastră a fost deosebit de interesantă. Doream doar să vă amintesc că după următorul vorbitor, domnul Rob Cook, vom avea o scurtă discuție. Prin urmare, dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, am să vă rog să o faceți. După celelalte prezentări vom avea încă o dezbatere și apoi concluziile raportorului. Acum însă am să-i dau cuvântul domnului Rob Cook, care uh, este director pentru consulență în materie de mediu pentru Natural England. Domnia sa va vorbi despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin uh, măsuri de administrare a terenurilor agricole. Domnule președinte, este o onoare pentru mine să mă adresez acestei comisii. Organizația mea, Natural England, care în prezent deține președinția grupului LUP, se ocupă cu elaborarea de scheme agroecologice în Anglia. Agricultura contribuie la, er, cu 7% la emisiile totale de gaze cu efect de seră, 36% pentru metan și 67% pentru oxid de azot. Totuși, acest sector al gestionării terenurilor agricole poate să reducă efectele schimbărilor de climă, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și, după cum am zis și înainte, prin captarea carbonului în sol sau vegetație. Noi trebuie să găsim metode de a garanta siguranța alimentară, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și sporind captarea carbonului. Asta fără a distruge mediul înconjurător, esențial pentru agricultură și implicit pentru siguranța alimentară pe termen lung, ca să nu mai vorbim de alte avantaje pe care le oferă societății. Reducerea schimbărilor de climă impune acțiuni coordonate între națiuni. Așa ceva, evident, se face la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru este un bun public, un serviciu pe care piața liberă singură nu-l poate oferi. Pilonul 2, PAC, poate ajuta sectorul agricol să contribuie la reducerea efectelor schimbărilor de climă, pentru că aceste regulamente comune ă, asigură implementarea la nivel local a unor măsuri relevante. Prin pilonul al doilea putem încuraja agricultorii să atingă aceste obiective prin schimbarea atitudinilor și practicilor și prin crearea de noi oportunități de afaceri. Regatul Unit a elaborat scheme agroecologice care încurajează gestionarea mai bună a terenurilor, inclusiv în sensul reducerii schimbărilor de climă. Cum pot aceste scheme contribui la reducerea schimbărilor de climă? În primul rând, prin sporirea nivelului de carbon captat în sol și în vegetație și prin reducerea pierderii de carbon, prin restaurarea solurilor deteriorate și prin conservarea turbăriilor. În al doilea rând, prin reducerea consumului de substanțe care duc la emisii de gaze cu efect de seră. Există câteva Uh, proiecte care duc la reducerea acestor efecte, încurajând captarea de carbon în sol. Printre exemple avem uh, fâșii de protecție pe terenul agricol și pe pășuni, garduri vii și de asemenea păstrarea uh, site-urilor arheologice. Am estimat că astfel s-au putut um, reduce, s-a putut uh, înmagazina carbon echivalent cu 700.000 de tone de dioxid de carbon pe an, emisiile de carbon uh, de la 100.000 de cămine britanice. Am estimat că toate aceste opțiuni duc la o economisire a carbonului uh, um, de un milion de tone de dioxid de carbon pe an. De exemplu, 90.000 de hectare de um, turbării sunt restaurate prin aceste scheme. În ultimii trei ani, Natural England a cheltuit mai mult de 90 de milioane de uh, lire pe opțiuni agroecologice care contribuie direct la adaptare, la schimbarea climatică și la reducerea efectelor sale. Aceste economii uh, de carbon pot uh, fi uh, reversibile dacă fermierii se întorc la practicile agricole anterioare după ce se încheie perioada um, agreată. De exemplu, dacă o zonă tapon cu uh, iarbă este cultivată, pur și simplu carbonul stocat se pierde din nou în atmosferă după o perioadă de cinci ani, cele 700.000 de tone de dioxid de carbon acumulate anual în zonele tampon și în zonele cu gard viu ajung la 3,5 milioane de tone de dioxid de carbon, care ar putea fi pierdute foarte ușor dacă aceste um, terenuri ar uh, fi cultivate intens după încheierea uh, perioadei înscrise în acord. Avem exemple din uh, Regatul Unit și din Europa vis a -vis de utilizarea PAC pentru a contribui la atingerea scopurilor în domeniul schimbării climatice. În țara Galilor se planifică lansarea unei scheme numită Glastir în 2012 care va avea în centrul său măsuri de reducere a schimbărilor climatice. Noua schemă a agricolă de reducere uh, a efectelor uh, carbonului uh, se află în dezvoltare și oferă și fonduri pentru a putea îmbunătăți eficiența energetică, reciclarea apei și altor componente. Aceste strategii vor duce la reducerea netă a emisiilor de dioxid de carbon. Prin contactele noastre cu NKNet, Uh, suntem uh, conștienți că pilonul 2 nu este suficient pentru a reduce efectele încălzirii globale. În Austria, Agenția de Mediu dezvoltă un proiect uh, de evaluare a potențialului stocării carbonului și a consolidării acestui fenomen prin diverse sisteme de gestionare. În Germania există astfel de scheme pentru a conserva și acumula carbon în sol prin noi tehnici de conservare conservare, de exemplu plantare și însămânțare directă. Există de asemenea sprijin pentru utilizarea echipamentului care aplică uh, gunoi de graj lichid uh, la baza solului pentru a-l amesteca imediat cu acesta, astfel reducând emisiile de oxid de azot. În Italia, pilonul 2 este folosit pentru a încuraja uh, captarea de carbon în sol și pentru plantarea de noi păduri. În total, Italia cheltuie aproximativ 140,8 milioane de euro pe aceste acțiuni pentru reducerea schimbărilor climatice, aproximativ 18% din acest Uh, din bugetul său pentru dezvoltare rurală. Um, economiile de carbon în Anglia au uh, ajuns acum un produs secundar uh, pentru obiective de mediu de altă natură. Natural England acum evaluează modul în care schemele agroecologice ar putea contribui la o reducere și mai puternică a efectelor încălzirii globale. Uh, Uh, prin promovarea opțiunilor care duc la uh, captarea carbonului, noi uh, suntem încrezători că până la urmă vom putea să îmbunătățim aceste opțiuni considerabil. În Anglia, această schemă numită Environmental Stewardship nu creează foarte multe suprafețe împădurite în noi, pentru că există o schemă specială pentru aceste zone, conform pilonului 2. Din punctul nostru de vedere, credem că există nevoia unei abordări mai integrate în ceea ce privește gestionarea suprafețelor împădurite, care să uh, uh îmbunătățească uh, acoperirea uh, cu pădure și care să îmbunătățească și calitatea pădurilor existente. Pe termen uh, mediu uh, e nevoie de un program pentru a um, uh, asigura împădurirea în Anglia. Aici guvernul a anunțat că se dorește înmulțirea suprafețelor împădurite cu 10.000 de hectare anual pentru următorii 15 ani, astfel reușind să stocăm 50 de milioane de tone de de carbon până în 2050. Această solicitare trebuie integrată cu alte solicitări care vizează utilizarea terenurilor, și ar trebui să existe și uh, un, o zonă prin care am putea să uh, uh, găsim o piață pentru carbonul stocat prin intermediul pădurilor. Există potențial în acest sens în Anglia. 50% dintre pădurile uh, Angliei sunt negestionate. Dacă există fonduri și anumite scheme uh, adecvate, atunci uh, am putea să gestionăm așa cum trebuie aceste zone împădurite pentru a oferi activități economice, pentru a reduce consumul de carbon și a stoca mai mult carbon. Uh, Există un, uh, o comisie interguvernamentală pe uh, schimbare climatică care a uh, anunțat faptul că o mare parte din potențialul de reducere a efectelor de seră al agriculturii derivă din captarea carbonului. Noi considerăm că foarte multe acțiuni pentru schimbarea climatică pot să fie adaptate și pot avea efecte de reducere a efectelor nedorite ale încălzirii globale. Uh, uh, fermierii ar putea folosi uh, într-o altă manieră gunoiul de graj, de exemplu, sau mai sunt și alte măsuri de acest tip, să se reducă inundațiile, să se reducă eroziunea solurilor și să se găsească un habitat adecvat pentru speciile de animale care trăiesc în păduri. ar putea să existe și măsuri pentru a reduce eroziunea și pentru a um, crește materia organică din uh, sol, care ar putea proteja biodiversitatea uh, și care în același timp ar putea reduce emisiile de dioxid de carbon din sol și care ar putea încuraja până la urmă și reținerea apei în sol. Uh, multe dintre cele pe care le-am descris aici se află și în concluziile raportului acestui raport excelent. Sper că v-am demonstrat faptul că în, în, în Europa și în Regatul Unit pădurile și agro um, Uh, mediul pot să contribuie uh, la uh, ceea ce ne oferă cel de-al doilea pilon al PAC. Fermierii trebuie să extindă nivelurile carbonului păstrat în sol, însă măsurile trebuie să contribuie și la reducerea producției de carbon. Măsurile de agromediu și uh, care vizează pădurile sunt uh, principalele mecanisme pentru a încuraja stocarea carbonului în sol și vegetație în uh, Anglia și există potențial pentru o și mai mare extindere în Uniunea Europeană și în Anglia. Uh, pilonul 2 uh, al PAC uh, are un rol important aici și poate ar fi interesați să știți că grupul pe care îl conduc a publicat recent o lucrare care estimează nevoia globală de a gestiona terenurile din punct de vedere ecologic. Trebuie să existe finanțare pentru a asigura continuitate, pentru a ne asigura că uh, nu se pierd cantitățile uh, de carbon uh, protejate prin aceste scheme de stocare. Aceste măsuri trebuie să aibă un rol major în viitor uh, și se pare că măsurile din pilonul 2 al PAC vor juca un rol important în acest sens, cel puțin până în 2020. Aceste măsuri nu vor fi mecanismele primare pentru a îmbunătăți eficiența alocării fondurilor în Europa sau pentru captarea uh, carbonului sau pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de metan, dar ar putea contribui la anumite economii, uh, vorbind aici despre produse secundare folosite pentru alte scopuri. Mai există și alte mecanisme uh, care vizează biocombustibilii, însă am putea să ne gândim și la o, uh, o uh, utilizare mai uh, vastă a uh, pădurilor, pentru că asta îmbunătățește și biodiversitatea. Toate aceste măsuri vizează niște obiective de mediu uh, și economiile de carbon pot să ne asigure că uh, lucrurile au fost uh, făcute într-o manieră integrată, că am, ne-am gândit și la alte obiective, astfel asigurând durabilitatea. Costul economiilor derivă dintr-un, dintr-o gestionare care ajută la conservarea biodiversității, la păstrarea caracteristicilor de peisaj și așa mai departe. Putem astfel să reducem efectele uh, încălzirii uh, globale, continuând să exploatăm uh, terenul în zonele rurale din Anglia. Aici putem vorbi și de producția de alimente. În Anglia există 20 de ani de experiență de introducere a măsurilor de agromediu în um, utilizarea terenurilor. Prin urmare, e nevoie de o planificare atentă și nu trebuie să existe uh, o uh, contradicție între siguranța alimentară și cea de mediu. Domnule președinte, uh, astfel îmi închei prezentarea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Le mulțumesc mult experților. Sunt convins că toți colegii au găsit interesante și utile aceste prime trei prezentări. Începem acum prima parte a dezbaterii noastre și dau cuvântul domnului Soza Wagner, care nu este membru al comisiei noastre, însă este raportor pentru aviz al comisiei ITRE pe același subiect și a solicitat să ia cuvântul în această dimineață. Vă rog. Muchas gracias, <clears throat> señor presidente. Desde la Comisión de Industria y Mulțumesc, domnule președinte. În uh, numele Comisiei Permanente ITRE doresc uh, în primul rând uh, să felicit raportorul care a făcut o treabă excelentă și aș dori să mai adaug câteva comentarii din partea Comisiei noastre. În primul rând, cred că este bine să cerem Comisiei o alocare de fonduri sporite pentru cercetare și dezvoltare eh, pentru a avea rezultate mai bune în combaterea schimbărilor eh, climatice eh, în zonele prioritare următoare, și anume, în primul rând, în producția și utilizarea biocombustibililor, apoi în ceea ce privește producția și utilizarea îngrășămintelor și apoi în ceea ce privește uh, Uh, folosirea mai bună a tuturor, uh, tuturor rezidurilor uh, din agricultură. Vreau să vă mai atrag, să atrag atenția asupra faptului că o utilizare mai amplă și mai eficientă a tehnologiilor poate să-și aducă contribuția la uh, îmbunătățirea și urmărirea diverselor etape de producție uh, și la îmbunătățirea uh, gestionării pentru a utiliza mai bine mijloacele de producție. Uh, credem că uh, în felul acesta se pot reduce și uh, consumul de energie și emisiile de bioxid de carbon. Deci acestea ar fi ideile sau sugestiile pe care Comisia ITRE dorește să le facă și raportorului, care, așa cum am mai spus, a făcut un raport excelent. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În continuare are cuvântul doamna McGuinness. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și experților pentru prezentările pe care ni le-au făcut. Am două întrebări, poate chiar și o a treia. Mie mi se pare într-adevăr că solul reprezintă cheia. Uh, în calitate de experți, nu ați putea cumva să stabiliți o ordine a priorităților uh, în ceea ce trebuie să face, pentru că am senzația că se cercetează prea multe lucruri și sigur că această cercetare va continua. Dar care ar fi acum prioritățile, urgența în ceea ce privește gestionarea solurilor uh, și uh, uh, a carbonului? Deci primele trei priorități pe care ar trebui să ne concentrăm. Și cred că domnul Omara a spus că există posibilități în ceea ce privește producția, dar care par limitate Uneori, dacă ești interesat, uh, eu știu, ca cercetător, să spunem, uh, ești interesat de un anumit, uh, un anumit domeniu, vei continua să lucrezi în acel domeniu. În ce privește finanțarea cercetării, am impresia că s-a făcut, se face foarte multă cercetare, dar foarte, multă, foarte puțină finanțare pentru transferul acestor cunoștințe către agricultori. Deci am senzația că există o, o, o lipsă de comunicare și acest lucru trebuie abordat. Poate uh, ne, ne spuneți cum credeți că s-ar putea aborda această problemă sau dacă într-adevăr o percepeți ca fiind problemă. Uh, în ceea ce privește uh, acest concept de care vorbim în cadrul reformei PAC, pentru că sunt niște lucruri relativ intangibile pe care nu le poți vedea și măsura. Credeți că uh, în calitate de experți și legiuitori, nu credeți că ar fi nevoie să implicăm mai mult agricultorii uh, pentru ca uh, ei să ne spună ce fac ei în calitate de agricultori? Poate că acest lucru se va potrivi mai bine cele părții următoare a discuțiilor noastre. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Lyon. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule eh, președinte, mulțumesc eh, doamnei McGuinness, cât și eh, celor trei vorbitori, experților, cât și raportorului care a făcut un raport foarte bun, iată, care generează o discuție foarte bună. În legătură cu întrebările puse de colega noastră, McGuinness, cred că ar trebui în primul rând uh, să primim niște clarificări. Uh, în legătură cu răspunderea, uh, de unde provine această răspundere sporită pentru creșterea emisiilor? Uh, s-a sugerat că, de fapt, uh, și până la urmă, uh, totalul șeptelurilor în lume nu a crescut în mod semnificativ și atunci mă întreb în ce măsură el își aduce o contribuție sporită la emisii. Și în legătură cu câștigurile despre care s-a vorbit, în special de către colegul irlandez, și metodele prin care agricultura poate fi făcută mai eficientă, mai profitabilă. Uh, deci care ar fi soluțiile posibile? Deci, care sunt câștigurile cât privește bioxidul de carbon uh, în uh, cultivarea record, uh, recordelor arabile? Deci avem aici două chestiuni separate. În ceea ce privește gestionarea pășunilor, și mă gândesc la gestionarea acestor recolte de trifoi. Cred că un mesaj foarte clar uh, care a reieșit este o mai bună rată de convertire a uh, nutrețurilor și care, într-adevăr, poate să-și aducă o contribuție importantă la creșterea uh, producției. Apoi, gestionarea uh, gunoi, gunoaielor de, de graj, care poate și el contribui la reducerea emisiilor și care reprezintă și ea o prioritate. Deci aici vrem să știm exact care sunt uh, câștigurile. Și în ceea ce privește bioxidul de azot, utilizarea azotului reprezintă o uh, chestiune esențială sau este doar una dintre măsuri deci, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre avantajele principale și câștigurile principale pe care le-am putea obține, să spunem, în următorii cinci ani. Un lucru foarte interesant pentru stabilirea priorităților reformei în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lyon. Dau în continuare cuvântul domnului Hausling. Ja, ich darf eh, sowohl dem Berichterstatter als auch dem Referenten ganz herzlich danken. Mulțumesc și eu raportorului și uh, experților care au făcut prezentările din această dimineață. Um, într-adevăr, au apărut o serie întreagă de întrebări și aș vrea să știu care este părerea experților. În primul rând, avem o serie întreagă de cifre cu privire la contribuția agriculturii la emisii. Înțeleg totuși că această cifră s-ar uh, ridica la maxim 10%. Cred că nu includeți aici Uh, emisiile produse și produse în țările terțe. Deci unde se regăsesc aceste cifre în uh, diagrama dumneavoastră? Eu cred că totul trebuie inclus în amprenta de carbon și asta ar putea să dubleze contribuția pe care agricultura și-o aduce la producția emisiilor, în special dacă ne gândim la pagubele uh, Uh, ecologice produse de șeptelul din Brazilia, să zicem. Apoi, în legătură cu furajele și nutrețurile, uh, ați vorbit despre eficiența în acest domeniu uh, pentru, pentru a produce mai mult lapte și mai puțin metan. Cred că aici trebuie să avem o abordare foarte critică când analizăm aceste idei se pare că vacile, de fapt, nu mai sunt hrănite cu iarbă, ci cu substanțe chimice. Și atunci mă întreb dacă și, nu, și acest lucru nu ar putea fi inclus în acele cifre ale emisiilor. Deci, dacă se folosesc și alte substanțe decât nutrajele și fure, uh, uh, mă scuzați, și furajele clasice. În ceea ce privește pășunile, iarăși avem o chestiune foarte importantă care a fost menționată. Nu știu dacă cineva are aici niște cifre foarte concrete, dar cred că în esență pierdem suprafețele de, de pășuni, de pășunat. Și dacă vorbim despre captarea uh, carbonului, atunci și asta este o chestiune importantă, pentru că, după părerea mea, aici există un potențial important. Mă mai întreb dacă există studii comparative cu privire la diversele uh, feluri în care se folosește, uh, uh, în care se folosesc terenurile și solurile. Și în fine, ultima întrebare, știu că am pus destul de multe întrebări, uh, dacă vorbim despre biogazul produs de, din deșeuri, cred că și aici ar putea să existe o contribuție uh, majoră la uh, producție. Mulțumesc. În continuare, domnul Egniu. Uh, presentation. Can you hear me? I went to the University of East Anglia in... În, uh, acum vreo 30 de ani am ascultat la o prezentare la Universitatea East Anglia cu, pri, cu privire la reducerea uh, emisiilor. Deci acum 24 de ani și constat că cifrele nu s-au schimbat de atunci. Uh, s-a menținut acest nivel și am uh, crezut acest lucru, așa că am început să cultiv grâu uh, durum pentru a încerca să reduc aceste emisii. Dar, de fapt, treaba nu a funcționat, pentru că uh, am avut uh, înghețurile la timpul nepotrivit. Uh, dar timp de 12 ani m-am străduit să fac treaba asta. De curând, ni s-a spus, în august, uh, că vom avea o iarnă blândă uh, conform încălzirii uh, globale. Deci mm, uh, am am am respectat aceste, aceste previziuni. După aceea a mai venit o altă previziune cu privire la ciclurile uh, solare, exploziilor solare și care par mai exacte. Deci, mm, Ceea ce se dezbate aici arată că ceva nu este în regulă cu bioxidul de carbon, care de altfel este foarte util pentru plante. Deci, dacă într-o seră, de exemplu, plantele vor crește mult mai repede folosind bioxidul de carbon. În legătură cu metanul acum, Domnul uh, profesorul Omara, doctorul Omara, a vorbit despre metan și am înțeles că nivelul de metan are o o contribuție de 0,0002%. Deci, eu am înțeles că acest, această producție despre care vorbim uh, provine de la uh, rumegătoare uh, care, și acele bacterii în proporție de 95%. În ceea ce privește șeptelul, rumegătoarele nu reprezintă decât o, producție, o, o parte mică a producției de metan. Deci, și asta, șeptelul care produce metan, reprezintă și el o parte a ciclului natural. Deci ce nu este în regulă aici? Acum, în legătură cu pășunile, dacă dorim să plantăm copaci pe terenurile în care înainte erau terenuri arabile, atunci trebuie să producem, să scoatem o producție mai mare de pe terenurile arabile care au rămas. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul în continuare domnul Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe diese... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, prezentările de azi dimineață mi s-au părut foarte interesante, dar am impresia că ceva lipsește din dezbaterea noastră. Și este vorba de o perspectivă globală asupra agriculturii pentru că presupun că singura metodă de a, captu- de a capta bioxidul de carbon aici ar fi fotosinteza care joacă un rol atât de important. De aceea aș vrea să știu care sunt suprafețele acoperite de către de uh, uh, utilizarea agricolă, de exploatarea agricolă. De asemenea, vreau să mai știu care sunt suprafețele nefolosite la ora actuală și unde nu cresc plantele nu ar putea fi și ele folosite pentru stocarea carbonului? Cred că este util să avem în primul rând o imagine globală de la care să pornim. Cât privește producția de carne, am avut acum câteva săptămâni o discuție, o sesiune foarte interesantă eh, în care am zis mai, care se numea mai puțină carne, mai puțină eh, căldură. Trebuie să vă spun că nu am înțeles foarte bine toate ideile. Mi se pare că ceva nu este clar. Eh, în această dimineață, iată, am constatat că trebuie să protejăm pășunile, dar Uh, nu știu cum vom face ca acest mesaj să ajungă la nivelul publicului, pentru că, într-adevăr, tabloul mi se pare unul foarte complicat. Este așadar foarte greu să ne dăm seama dacă bioxidul de carbon uh, se captează mai bine uh, prin pășuni decât să să reducem uh, redu uh, producția de, de metan. Mă întreb dacă avem posibilitatea de a justifica această idee care, în ceea ce care, în cadrul PAC, care sunt uh, regulile care trebuie stabilite, ce se întâmplă cu pășunile care riscă să, să dispară pentru că multe pășuni uh, din zona de munte care sunt uh, exploatate uh, intensiv vor dispărea. Și mă întreb dacă în cadrul PAC există posibilitatea de a gândi alte măsuri, măsuri noi pentru a evita o astfel de situație. Mulțumesc. Are cuvântul acum vicepreședintele comisiei noastre, domnul Bove. Bună ziua! Doresc și eu, în primul rând, să mulțumesc, uh, în primul rând, raportorului, deoarece cred că faptul că a adus în discuție acest uh, subiect este un lucru important. Mulțumesc și experților care au uh, luminat această dezbatere. Nu știu dacă e de râs sau de plâns ce se întâmplă, pentru că astăzi am impresia că încercăm să stăm în cap Nimeni nu a vorbit despre responsabilitatea pe care PAC-ul o are pentru situația de fapt. Pentru că, iată, 30 de ani de politică agricolă comună au construit un model de dezvoltare agricol și productivist care ne-a adus în această situație. Și iată că astăzi, acum, eh, ni se vorbește eh, foarte doct despre efectele acestei agriculturi productiviste. Deci, iată paradoxul. Ni se spune că există soluții, eh, că trebuie să recurgem la oamenii de știință eh, care să ne explice că vacile trebuie să mănânce iarbă eh, și că pășunile nu, nu trebuie să renunțăm la pășuni ca să devină terenuri agricole. Deci niște chestiuni de agronomie pe care toată lumea le cunoaște, dar timp de 30 de ani au fost finanțați uh, agricultorii pentru a renunța la aceste pășuni. Și în Franța uh, aveam 3.000 de franci uh, pentru a avea un hectar de porumb irigat și 300 de franci pentru un hectar de pășune. Și rezultatul este foarte clar, cel în care ne aflăm. Deci, iată aici un element uh, care mă tulbură. Apoi, în legătură cu creșterea animalelor, și aici o să reiau ceea ce s-a spus deja când s-a vorbit despre importuri. Importurile de, de soia uh, ajung la 22 de uh, mii pe hectar, care trebuie care, nu, uh, care trebuie uh, integrate în bilanțul de carbon al Americii de Sud după părerea mea. Un alt element s-a dezvoltat cercetarea științifică pe un anumit model. Un model productivist, deci care mm, promovează ideea cu cât produci mai mult, cu atât ești mai susținut. Nimeni nu a vorbit despre semințe. Astăzi, modelul agronomic al semințelor este cel care consumă îngrășăminte și pentru ca acestea să poată funcționa, este nevoie de cantitatea de îngrășăminte necesare. De aceea există tendința de a folosi din ce în ce mai multe îngrășăminte. Și uh, orice fel de studiu, de cercetare care merge în altă direcție, nu este susținut în ziua de azi. Așadar, trebuie să regândim și să repunem în discuție modelul impus astăzi de către întreprinderile care produc aceste îngrășăminte. Pentru că astăzi e foarte clar și toată lumea o știe, între în companiile uh, chimice și uh, cele care uh, produc semințele, de fapt nu mai există o concurență, sunt aceleași. De aceea cred că nu trebuie să ne fie teamă să spunem că trebuie să schimbăm modelul. Mm, uh, sigur că uh, putem să vorbim, pentru că ni se spune că trebuie acum să integrăm resturile vegetale în, în sol. Cea mai bună soluție însă ar fi ca uh, Uh, uh, să producem aceste reziduri, pentru că a crește animalele pe, pe ciment, mi se pare uh, cel mai idiot sistem cu putință. Deci soluția cea mai bună ar fi să se producă gunoiul de grajd care este compostat, se poate recupera metanul de acolo și apoi acesta este împrăștiat pe teren. Astea sunt tehnicile cele mai eficiente deci nu suntem obligați să respectăm acest model. Din potriva, aș zice, ar trebui să-l părăsim. Și cred că importanța uh, raportului, uh, raportorului, domnului Le Foll, este aceea de a spune că dacă se înțelege astăzi care este problema centrală, atunci trebuie să avem o nouă politică agricolă comună care întoarce spatele uh, acestor 30 de ani de greșeli și de distrugere a agriculturii. Mulțumesc! Mulțumesc! În continuare, Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și raportorului și le mulțumim oamenilor de știință care ne-au vorbit astăzi. Eu mi-am dat trei întrebări. În primul rând, îmi seama că nu există o soluție facilă la aceste probleme. Cuntul cheie pe care l-am notat a fost că neutilizarea nu este neapărat un lucru bun. În trecut aveam impresia că ar fi bine să nu folosim terenurile din punct de vedere al emisiilor de carbon, dar se pare că situația nu stă așa. De asemenea, eu aveam impresia, impresia că intensiv înseamnă rău, extensiv înseamnă bine. Vedeți că eu tind să notez cuvinte cheie. Însă, dacă am înțeles bine, agricultura intensivă poate fi bună dacă nu se folosesc prea multe îngrășăminte chimice și așa mai departe. Dar, totuși, ce tip de agricultură ne-ați recomanda? Ca politicieni, avem nevoie de soluții simple, de soluții pe care le putem explica cu ușurință lumii și am putea avea o problemă în a transmite acest mesaj. În al doilea rând, Evident, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Agricultura nu e o problemă, ci o parte a soluției. Și eu sunt agricultor, la rândul meu. Pe viitor am speranța că vom putea contribui astfel la rezolvarea acestor probleme. În al treilea rând, după cum spunea colegul meu, domnul Guinness, ce fel de priorități s-ar putea stabili pentru agricultură? Cum am putea salva dioxidul, economisi dioxidul de carbon? Le mulțumim omul de știință pentru rapoartele prezentate. Aș dori să Mulțumesc și colegului meu care a spus un lucru extrem, extrem de real. Trebuie să avem mare grijă cum folosim acest dioxid de carbon, pentru că resursele sunt limitate. Cu 25 de ani în urmă, eu am fondat uh, o organizație pentru sprijinirea energiilor regenerabile, tocmai știind la momentul respectiv că sursele de energie non-regenerabile erau limitate. Însă mă întreb uh, dacă datele pe care le-ați prezentat sunt într-adevăr de calitate. Am văzut rapoarte conform cărora mii de articole de pe Wikipedia au fost modificate, datele corectate, că inclusiv uh, datele IPCC-ului au fost eronate, că anumite stații meteorologice nu au fost incluse în uh, elaborarea datelor finale. De asemenea, se spune că pe 19 decembrie 2009 un document uh, făcut public de IPCC s-a dovedit a fi un fals. Prin urmare, nouă ne este foarte greu să acceptăm acum absolut totul. Calitatea datelor este pusă sub semnul întrebării. În Germania, în trecut, se spunea că până în anul 2000 nu o să mai fie niciun copac în Germania, însă genul ăsta de previziuni s-au dovedit a fi complet eronate. În Marea Britanie spunea că până în 2010 nu o să mai fie tufișuri, garduri vii, deloc. Însă, lucrurile astea nu se întâmplă. Auzim tot felul de afirmații isterice. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, aveți vreo bănuială? Ca așa ar sta lucrurile. Există ceva interese economice în spatele acestor rapoarte alarmiste? Pe terenul meu există o stație meteorologică guvernamentală. Uh, știu că se distinge între vreme și climă. Stația meteo funcționează din 1989, măsoară temperatura la fiecare 10 minute. Și pot să vă spun că din 90 până în 94, temperatura medie pe terenul meu a fost de 9,14 grade aceasta nu s-a schimbat deloc pe durata întregii perioade. De ce nu a fost nicio schimbare de temperatură pe terenul meu? Acum începem un alt ciclu de 5 ani. Uh, foarte recent, uh, temperatura măsurată acolo a fost de minus 17 grade. Deci e vorba de o perioadă extrem, extrem de rece. Putem avea încredere în datele științifice pe care le avem. Impresia mea este că anumiți oameni de știință, sigur nu dumneavoastră, rapoartele dumneavoastră sunt convins au fost remarcabile, însă anumiți oameni de știință par să, să se comporte ca niște astrologi sau ghicitori în stele. Se pare că nu, avem de-a face cu multe previziuni eronate. De asemenea, S-a spus că în 1971 am avut o iarnă neobișnuită, o iarnă neobișnuit de blândă. În 86, în luna decembrie, a fost atât de cald încât uh, păsările uh, uh, ieșeau din ou în mijlocul iernii și s-au făcut mere în primăvara acelui an. 1989 a fost iarăși un an cald. Puteai cumpăra cireșe la piață primăvara. Și a, nu era vorba de cireșe aduse cu avionul din America de Sud. Deci, sincer, nu cred că emisiile de carbon pot explica tot asta. Care sunt cauzele schimbării de climă? Asta aș vrea să aflu. Îmi permit să fac și eu un comentariu personal. Uh, sunt convins că mulți cetățeni împărtășesc acest uh, scepticism și aici uh, intervine, după părerea mea, pe de o parte rolul experților, care trebuie să fie cât mai uh, clari cu privire la ce se întâmplă în realitate și, pe de altă parte, rolul politicienilor, care trebuie să privească cu cât mai mult realism problema schimbării climatice. Dau în continuare cuvântul domnului Wojciechowski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu comentariile făcute de domnul Dessa. Dacă ne uităm la cazul Poloniei, într-adevăr ne confruntăm cu o iarnă foarte, foarte rece. Desigur, când uh, te pomenești în temperaturi atât de reduse, încep să te întrebi, oare chiar se încălzește clima? Eu am uh, ascultat cu atenție uh, spusele celor trei uh, vorbitori. Am de plină încredere în concluziile noastre și în mesajul nostru. Pe de altă parte, însă, cred că există o ușoară fractură între informațiile științifice autentice și modul în care indivizii sunt dispuși să accepte aceste concluzii și date. De ce spun asta? Aici nu vorbim doar de cetățenii de rând. Avem și un alt public, și anume agricultorii. Ei au viziunea lor proprie asupra acestor lucruri mai ales când, când li se spun tot felul de lucruri grandioase despre impactul pe care vitele lor îl au asupra clima, climei la nivel mondial. E o problemă de magnitudinea dilemei uriașe, deci ar fi dispărut toți dinozaurii și nu ne putem aștepta ca fermierii să dea dovadă de prea multă înțelegere. Trebuie să fim extrem de raționali. Uh, Trebuie să traducem informațiile științifice. Noi, politicienii, trebuie să traducem aceste informații într-un mesaj care să, care să poată fi înțeles de oameni, pe care oamenii să fie pregătiți să-l înțeleagă. Cred că va trebui cu toții să facem un efort de, de a simplifica lucrurile. Mai avem doi vorbitori. Domnule Capula Santos, vă rog. Obrigat, președinte. Am să mulțumesc vorbitorul pentru contribuțiile lor absolut remarcabile. De asemenea, doresc să-i felicit și pe raportorul nostru. În primul rând, raportul mi s-a părut a fi unul extrem, extrem de coerent. Domnia s-a plasat uh, problema încălzirii globale în contextul adecvat și a făcut foarte bine pentru că a lansat această dezbatere atât de necesară cu privire la opac. nu, trebuie, nu, nu a diagnosticat problema, a făcut mai mult, a, a făcut și o serie de propuneri cu caracter pro, pragmatic care s-ar putea traduce în măsuri de ordin politic. Aș avea totuși două întrebări. Prima se adresează specialiștilor. S-au indicat o serie de soluții care ne-ar putea ajuta să luptăm împotriva acestei probleme. În mod ideal ar trebui să folosim pe toate în același timp, însă toate își au costurile lor fiecare dintre aceste metode își aduce o contribuție diferită la rezolvarea problemei. Prin urmare, care considerați că ar fi cea mai bună relație, cel mai bun raport cost-beneficii? Gândiți-vă la reîmpădurire, de exemplu. Deci dacă ar trebui să alegem și să stabilim priorități, care ar fi cele mai eficiente soluții? Pe termen scurt, mai ales. Și am și o întrebare pentru raportor. Vă refereați la reîmpădurire. Însă, dacă îmi permiteți, n-ați avut curajul să mergeți mai departe. N-ați avut curajul să spuneți eh, avem nevoie de o politică comună a împăduririlor. Până astăzi au fost într-adevăr impedimente Însă, dacă această captare a carbonului se dovedește a fi deosebit de importantă, atunci probabil stabilirea unor obiective la nivel comunitar în materie de reîmpădurire ar putea fi o idee bună. Ultimul vorbitor în această primă parte a dezbaterii de astăzi este doamna Herans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am primit rapoarte alarmiste de ani de zile, pe când lucram la universitate, uh, specializam în geografie și biologie și ne-am uitat la perioada uh, în care temperaturile medii anuale au crescut și ce efecte au existat asupra activităților umane. Dar astfel de creșteri de temperatură s-au înregistrat și în trecut. Pe în perioada dinozaurilor temperaturile erau mult mai ridicate, de exemplu. Văd acum rapoarte alarmiste care ne spun că nivelul mărilor va crește. Ni se spune că întreaga configurație geografică a planetei se va schimba. Eu, sincer să fiu, nu sunt convins. după cum spunea și domnul Agnew, nu am văzut efectele uh, Uh, despre care am tot citit și despre care tot ni s-a spus. Trebuie să ne gândim la, la acest lucru uh, dând dovadă de bun simț. Uh, dinamica temperaturilor la nivel mondial se schimbă permanent. Noi suntem în prezent într-o perioadă interglaciară, astfel de variații sunt normale. Desigur, aceste schimbări ar putea fi accelerate, însă nu sunt convinsă că vom apuca noi să vedem așa ceva. Cred că va mai dura ani de zile până când oamenii de știință vor oferi un răspuns clar. Putem încerca să reducem emisiile de dioxid de carbon, însă nu sunt convinsă că trebuie să ne, să ne bazăm pe scenarii uh, dezastroase sau pe posibile dezastre provocate de schimbările de climă. Nu, trebuie să creăm un mediu plăcut pentru noi și copiii noștri însă nu pot accepta ideea ca cei care se opun agriculturii să exploateze ideea schimbărilor de climă în scopuri proprii. Vedem că aceasta duce efectiv la consecințe negative pentru anumiți indivizi și pentru anumite regiuni cred că la urma urmelor faptul că ne-am concentrat în trecut asupra sănătății plantelor, am făcut asta pentru că așa ne dictau interesele unor mari firme. Prin urmare, trebuie să ne gândim foarte bine la importanța agriculturii de bază pentru Uniunea Europeană. Consider că politica agricolă comună ar trebui să ne ajute să trăim și să creăm un mediu adecvat pentru copiii noștri. Această politică de reîmpădurire, într-adevăr, este absolut necesară, după cum spunea și domnul Le Foll în raportul domniei sale. De aceea, consider că ar trebui să ne asigurăm că, într-adevăr, agricultura este în primul rând um, o prioritate a politicilor europene și că trebuie să continuăm tradițiile agricole din Uniunea Europeană. Politicile în viitor trebuie să fie la fel de solide ca și în trecut. În materie de, uh, ce, de, de ceea ce a spus raportorul, sprijin raportul domniei sale, însă mă întreb uh, în legătură cu această problemă a etichetării carbonului Este foarte greu să calculăm amprenta de carbon în termeni exacti. Mă întreb dacă nu creăm mai multe probleme uh, sectorului agricol, dacă nu facem lucrurile cum se cade, dacă nu există o metodă științifică precisă, va fi foarte, foarte greu să demonstrăm cu adevărat că, că lucrurile care se fac sunt uh, într-adevăr făcute așa cum trebuie. Mă gândesc la fermieri din țările terțe care ar putea avea de suferit și mă gândesc la agricultori din țările noastre care ar putea avea de suferit. Deci până când nu avem date științifice solide... ...de astăzi, a doua parte va avea loc după ce vom asculta prezentările celorlalți doi experți care se află astăzi printre noi. Acum am să dau din nou cuvântul uh, experților pentru comentarii și răspunsuri la întrebările care le-au fost adresate de colegi, cu rugămintea de a încerca să se încadreze într-un uh, timp cât mai limitat pentru a păstra uh, programul audierii de astăzi. Domnul uh, Donald Reikowski, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să răspund la o întrebare legată de agricultură și de utilizarea tehnicilor de conservare. Cu toții trebuie să mâncăm trei mese pe zi, iar în țările în curs de dezvoltare, dacă mănâncă oamenii o masă pe zi, se consideră norocoși. Agricultura are un rol major în a oferi uh, uh, hrană pentru uh, toată societatea. Uh, și în agricultură putem face un lucru și anume să reducem uh, um, numărul solurilor care sunt afectate prin practicile agricole. Uh, multe soluri suferă de eroziune sau de alte tipuri de degradare. Prin urmare, ar trebui să folosim niște tehnici de uh, însămânțare directă, să spunem, pentru a asigura durabilitatea uh, ecosistemelor noastre agricole. Cercetările ne arată faptul că există reduceri de dioxid de carbon mai puține pe termen scurt Uh, însă, dacă arăm la mare adâncime, uh, atunci uh, nivelul maxim de dioxid de carbon este eliberat și combustibil fosil e folosit pentru a ara terenul respectiv, așadar agricultura, trebuie să ne gândim, trebuie făcută fără să invadăm prea mult mediul putem uh, capta dioxidul de carbon pentru fotosinteză, uh, iar agricultorii ca gestionari ai terenurilor au un rol important în acest proces. Trebuie să găsim o uh, metodă prin care să păstrăm cât mai mult carbonul în pajiști pentru a ne menține și producția la niveluri acceptabile putem acum reduce nivelul deranjării solurilor și apoi mai putem să îmbunătățim sistemul de uh, recolte, încercând să menținem uh, o uh, suprafață verde cât mai întinsă pentru receptarea și stocarea carbonului. Și aceasta pentru a reduce impactul asupra mediului pe care îl are agricultura. Dau și altora uh, ocazia să răspundă. Voi încerca să răspund cel puțin la câteva întrebări care au uh, fost adresate vis-a-vis de prezentarea mea. Prima întrebare este care este rolul agriculturii ca parte a problemei și ca parte a soluției. Anumiți uh, vorbitori uh, au pus să semnul întrebării contribuția agriculturii la problemă, iar această întrebare este una foarte valabilă pentru că Mulți au afirmat că fermierii au uh, funcționat la fel uh, mult timp și aceste probleme climatice au apărut recent. E adevărat. Însă noi trebuie să uh, facem față unui sistem pe care l-au convenit organisme precum IPCC vis-a-vis de emisiile de gaze cu efect de seră în raport cu agricultura. Emisiile globale din 99 au uh, crescut până astăzi cu 22-23%, dar între timp uh, uh, producția a și crescut în Irlanda, cel puțin, am putea spune că nu neapărat agricultura a contribuit la o creștere a emisiilor din 1999 încoace. Agricultura însă a livrat foarte multă mâncare în statul nostru și exportăm foarte multe alimente din acest punct de vedere. Agricultura este unul dintre cei care contribuie până la urmă la uh, gazele cu efect de seră, dar uh, mulți nu sunt de acord cu această idee și eu tind să îi înțeleg pentru că și eu sunt agricultor. A crescut numărul uh, autovehiculelor în același timp, au crescut distanțele pe care le parcurg uh, mașinile anual. Prin urmare, în țara noastră, mare parte dintre emisii vin din sectorul acesta al automobilelor. În cazul Irlandei, emisiile agricole reprezintă un sfert din totalul emisiilor. În cazul Uniunii Europene, um, valoarea este de 9% din total. Și acesta cred că este motivul pentru care ne aflăm azi aici. Um, aceste emisii reprezintă o parte semnificativă din totalul emisiilor um, înregistrate în uh, Uniunea Europeană. Însă, evident, e important să întrebăm unde uh, începe răspunderea agriculturii în această privință. Multe întrebări au fost uh, ridicate vis-a-vis de subiecte uh, similare, de exemplu, care este contribuția rumegătorilor la aceste emisii. În mod evident, mare parte dintre emisiile din atmosferă vine din surse neagricole, de exemplu din partea uh, proceselor anaerobe, uh, din mlaștini, uh, din partea insectelor multe emisii și acestea sunt luate în considerare. Dar pe noi ne interesează mai ales emisiile produse de activitatea umană. Și aici intervin și rumegătoarele. Prin urmare, sistemul acesta de calculare a emisiilor a fost uh, un sistem uh, deja convenit și acesta este responsabil pentru faptul că noi ne axăm pe emisiile uh, venite din partea rumegătorilor. Mulți s-au referit și la agricultura Uniunii Europene care importă furaje din alte state și acestea contribuie și ele la emisii. Da, pe de o parte Putem spune că așa stau uh, lucrurile și de aceea trebuie să fim atenți uh, când uh, încercăm să stabilim um, etichete de carbon sau amprenta de carbon. Până la urmă vorbim despre o chestiune de natură filozofică. Cine ar trebui să fie responsabil pentru aceste emisii? Țara care uh, produce respectivul bun sau uh, țara care îl folosește? Uh, actualmente avem un sistem de contabilizare care uh, afirmă că responsabilă e țara care uh, produce bunul. Dacă folosim combustibilele în urma utilizării, uh, țin de uh, țara care a folosit respectivul combustibil. Noi uh, în uh, Irlanda producem uh, alimente, producem carne pe care o exportăm în diverse state și în Irlanda noi trebuie să fim răspunzători pentru emisiile rezultate în urma producției de carne. Poate ca politicieni, pentru dumneavoastră, E mai important să găsiți niște răspunsuri la aceste întrebări, însă pentru noi, ca oameni de știință, uh, important este să aflăm uh, unde e mai bine să producem alimentele de care are nevoie planeta. Și cred că uh, important este să înțelegem că trebuie să folosim cât se poate de bine resursele pe care le introducem în agricultură pentru a obține alimente. Și, în principiu, asta înseamnă că trebuie să folosim cât se poate de bine terenul aflat actualmente în producție agricolă uh, și să nu introducem noi terenuri în producția uh, agricolă. Poate nu sunteți conștienți de faptul că uh, există aproape la fel de multe emisii din introducerea terenilor noi în agricultură decât în comparație cu terenurile care deja se află în circuitul agricol. Aceasta a fost concluzia la care a ajuns NFCC în uh, anul precedent. <coughs> Putem folosi așadar agricultura cât se poate de eficient pentru a obține alimente uh, și acum ar trebui să evităm introducerea noilor terenuri uh, în circuitul agricol. Agricultura este eficientă vis-a-vis de cantitatea de alimente produsă în raport uh, cu uh, întinderea terenurilor uh, agricole. Mi s-au adresat și alte întrebări legate de comentariile mele vis-a-vis -vis de eficiența nutrețurilor. Cred că pentru toți uh, fermierii uh, ar exista o strategie uh, de implementat și anume să ne asigurăm că animalele nu <coughs> sunt hrănite cu produse chimice și că sunt hrănite numai cu produse naturale, iarbă sau cereale. Nu trebuie să îmbunătățim eficiența prin hrănirea animalelor cu chimicale. Eficiența a fost îmbunătățită de-a lungul anilor printr-o mai bună cunoaștere a uh, hrănirii animalelor și uh, prin uh, cunoașterea mai bună până la urmă a animalelor ca atare. Și trebuie să continuăm exact pe această direcție. Unii vorbitori au adresat întrebări legate de validitatea datelor în ceea ce privește schimbarea climatică. Eu nu sunt avizat să vorbesc în legătură cu aceste subiect, prin urmare ar trebui să adresați aceste întrebări unui expert din domeniu. Însă aici apare o problemă fundamentală legată de ceea ce facem noi în cadrul acestei dezbateri, noi ca, uh, politicieni, noi ca experți, dumneavoastră ca politicieni. Dacă integrăm pe toată lumea în cadrul acestei dezbateri, uh, atunci uh, nu ne putem aștepta decât ca oamenii să uh, pună în aplicare uh, soluții decât uh, să pună în aplicare soluțiile doar atunci când acestea le aduc avantaje. Avem tehnologii la dispoziție pe care sperăm să le dezvoltăm. Ne-am axat mult pe tehnologii care aduc beneficii pentru toate părțile. Deci uh, să existe beneficii pentru agricultură și pentru reducerea emisiilor uh, uh, de gaze cu efect de seră în același timp. Însă fermierii trebuie să accepte aceste tehnologii, să înțeleagă fenomenul. Anumiți deputați, deputați ne-au cerut să identificăm cele mai bune soluții din acest moment, care sunt acele soluții de tip win-win. Și aș dori să subliniez câteva dintre acestea. Putem uh, vorbi despre îmbunătățirea sistemului nostru de producție sau putem vorbi despre uh, o mai bună uh, utilizare a resurselor în sistemele de producție. Nu mă interesează cum ne referim la acest fenomen, că până la urmă este același. Noi, ne trebuie, noi trebuie să ne îmbunătățim gestionarea sistemului de producție pentru a ne asigura că obținem uh, un maxim de rezultate cu un minim de resurse. Deci, uh, în ceea ce privește uh, fertilizatorii cu uh, azot, uh, pot să vă spun că în uh, Irlanda folosim uh, uh aceste îngrășăminte, însă am obținut o producție din ce în ce mai mare datorită acestora. Deci este o uh, soluție de tip win-win, deci câștigă și fermierii Uh, pentru că au cheltuit uh, mai puțin bani pe uh, îngrășăminte de acest tip în ultimii ani. Și, pe de altă parte, folosim și așa cum trebuie resursele. Deci este o strategie care poate funcționa în acest moment. Evident, asta ar presupune gestionarea sistemelor noastre, că sunt sisteme de culturi sau pășuni, Trebuie să îmbunătățim și performanța uh, de captare a sistemelor noastre. În ceea ce privește cercetarea, ei bine, uh, această chestiune este una uh, de maxim interes. Au existat foarte multe cercetări în ultimii 15-20 de ani în ceea ce privește stabilirea performanței de captare a terenurilor agricole și a pășunilor dar acum trebuie să ne gândim cum am putea să uh, creștem această abilitate de stocare prin o mai bună gestionare a solilor sau prin adaptarea sistemelor noastre agricole pentru a îmbunătăți acest potențial de captare. Cred că acesta este al doilea lucru la care ar trebui să ne gândim așadar. Mai sunt și alte chestiuni de natură specifică, de exemplu uh, folosirea intensivă a pășunilor, uh, însă aș putea să uh, vă spun că uh, emisiile um, provenite din partea animalelor sunt destul de reduse în acest moment. Și îmbunătățirea eficienței uh, um, furajelor în acest context ar putea reprezenta o strategie bună. Trebuie să ne gândim de asemenea dacă vom dori să creștem animale cu, uh, cunoscute pentru emisii reduse. Putem reduce așadar emisiile uh, de metan prin anumite uh, metode de intervenție care ar putea modifica uh, producția de carne în Irlanda. Dar intervenția nu trebuie să fie una de natură chimică, Putem uh, vorbi despre folosirea uh, unor uh, um, tendințe, unor tehnici microbiologice recente și am putea să ne mai gândim și la modul în care am putea să folosim metanul emanat. Poate ar fi trebuit subliniat uh, și mai devreme faptul că uh, metanul uh, practic este un rezultat al activității animalelor și cu cât crește în producția de lapte, cu atât va crește și valoarea emisiilor de metan. Poate că ne mai trebuie vreo 10-15 ani până să obținem uh, metode bune de aplicat în uh, practică, însă uh, există speranțe. În continuare să răspundă întrebărilor adresate pe domnul Rob Cook. Thank you. I'll, I'll just... Mulțumesc. O să încerc să răspund la unele întrebări. În prezentarea mea am uh, încercat să subliniez avantajele multiple pe care le-am putea obține printr-o revizuire a PAC. Și avantajele nu se leagă doar de reducerea efectelor negative asupra mediului, dar și în ceea ce privește biodiversitatea uh, și binele public. Deci întrebarea legată de avantajele care pot apărea pe termen scurt. Așa cum a arătat și domnul Mara, cred că în primul rând este vorba de reducerea intrărilor în agricultură pentru a economisi. Deci economii pentru agricultor, uh, reducerea uh, nivelului de poluare până la urmă, uh, cât și deci, o, o, un câștig în ceea ce privește reducerea uh, tuturor intrărilor, mă gândesc la combustibil, mă gândesc la uh, îngrășăminte și așa mai departe. Și există câștiguri și în privința biodiversității. O altă întrebare uh, s-a referit la faptul că agricultorii la ora actuală nu prea vorbesc acest limbaj, această limbă. Deci dacă avem o politică agricolă comună în care uh, Uh, plata s-a legat de, se leagă de, de, de producția uh, și politicienii vorbesc o limbă clară, situația se va uh, rezolva. Este nevoie, într-adevăr, de un transfer mai bun de cunoștințe între nivelul academic, experți, cercetători și practicieni. O problemă absolut esențială, evident. S-a mai vorbit despre emisiile de uh, Uh, carbon uh, și cred că aici trebuie să, în legătură cu importul, și trebuie să ne asigurăm că nu exportăm problemele noastre în, străină, în străinătate. Trebuie să facem o agricultură uh, durabilă care să folosească cât mai bine resursele. Și pentru asta, și încerc să răspund la întrebarea ce fel de agricultură ar trebui să avem, o întrebare grea, de altfel, și la care nu există un singur răspuns. Cred că trebuie să avem o agricultură care uh, funcționează și este în, în uh, concordanță cu mediul natural. Adică să nu încercăm să aducem intrări uh, foarte mari pentru a modifica mediul ambient, natura, solul și așa mai departe, ci din potrivă. Și în fine, un ultim element care nu a fost încă menționat nici în prezentare, nici în discuții, se leagă de importanța apei în uh, modificările climatice. Într-adevăr, un lucru la care poate nu am reflectat și nu am acordat suficientă atenție. Mulțumesc! Le mulțumim uh, experților și continuăm audierea noastră cu prezentările altor doi invitați, cărora de asemenea le mulțumim că se află astăzi în mijlocul nostru. Primul vorbitor este domnul Sadovski, care va prezenta scenarii legate de schimbarea climatică pentru agricultura europeană și, de asemenea, opțiunile pe care le are la dispoziție politica agricolă comună în fața acestor scenarii. Domnule Sadovski, vă rog. Chwileczkę, panie przewodniczący, już da się tylko spróbuję Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să-mi uh, să pornesc uh, echipamentele și tehnologia și profit de ocazie ca să vă mulțumesc că m-ați invitat să fac această prezentare în fața dumneavoastră. Nu vă ascund uh, faptul că că există oarecare mm, scepticism în reacțiile și răspunsurile pe care le ascultăm și că consider că e normal să se întâmple așa. Pentru că uh, există, până la urmă, facem niște pronosticuri aici, niște previziuni lucruri, despre lucruri care se pot întâmpla, dar care, până la urmă, pot să nu se întâmple. Eh, nu putem susține însă că nu există modificări, fluctuații, variații climatice eh, pe o perioadă de timp. Și nu vorbim despre reducerea efectelor negative în eh, domeniul agriculturii. Fără să analizăm, avem informații foarte detaliate pe această temă. Dacă analizăm și ne uităm la uh, meteorologia, da? uh, schimbările climatice din, uh, din Europa, într-adevăr constatăm că există aici niște factori uh, importanți și reali. Aici, de exemplu, observați nivelul modificării uh, precipitațiilor uh, și acesta reprezintă un factor uh, și un uh, model care se schimbă uh, constatați ce se întâmplă în, dacă comparați nordul continentului cu sudul, unde apare un deficit de apă. Acum, ne concentrăm discuția noastră asupra emisiilor, încercând să stabilim procentajele uh, Uh, care se datorează agriculturii. Și am descoperit că volumul total al acestor emisii uh, care provin din agricultură ar fi mm, în jur de 9%. Acum, uh, trebuie să ne punem întrebarea dacă într-adevăr agricultura este cauza acestui procentaj. Pentru că e foarte greu să știi cât de mult se datorează naturii, cât de mult se datorează activității umane. De aceea trebuie să abordăm aceste chestiuni cu suficientă precauție pentru a evita să facem greșeli mari. Dacă vorbim despre fermentație, de exemplu, constatăm că emisiile de bioxid de carbon și alte Uh, cauze nu reprezintă o uh, contribuție importantă. În legătură cu uh, emisia de gaze din agricultură, da, avem 9% în Europa din această diagramă. Dacă comparăm acest lucru cu volumul emisiilor provenite din alte surse, uh, E un lucru de care trebuie să ținem uh, seama, deci să păstrăm în minte această uh, perspectivă uh, și să nu adoptăm imediat o anumită atitudine. Cred că reducerea emisiilor poate fi făcută într-adevăr în așa fel încât să aducă avantaje și câștiguri și pentru agricultură. Dacă analizăm uh, Uh, campania McKenzie și uh, studiile pe care le-au făcut în Polonia, ei bine, scopul se referea la pro analizarea producției de emisii. Mă întreb dacă este posibil să la, la cu ce costuri putem obține aceste reduceri ale emisiilor. Deci, în termen de costuri, sigur că există și alte costuri decât cele care au fost menționate aici. Dacă analizăm impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii și, de exemplu, analizăm deficitul de apă, constatăm că există probleme foarte serioase. Trebuie însă să avem o perspectivă globală a, ă, cu privire la economia apei. Apoi, e vorba de bolile plantelor, de dăunătorii care afectează uh, recoltele. Mă gândesc, de exemplu, la cartofi uh, în Polonia. și s-a, sugerat că s-ar putea să apară o, 40, o reducere cu 40% a producției de cartofi în Polonia dacă această tendință continuă. Și uh, într-adevăr, uh, și căldura excesivă a produs uh, efecte negative. Și mai există și o serie întreagă de alte schimbări care vor uh, afecta tipurile de vegetație. Asta înseamnă că în viitor e posibil să nu mai reușim să cultivăm unele plante și unele uh, uh, recolte pe care le folosim până acum. Evident, creșterea temperaturii va face imposibilă cultivarea anumitor recolte Uh, în uh, zone care au, uh, sunt tradițional zone agricole. Dacă analizăm simulările cu privire la producția, producția agricolă până în 2020 și faceți o comparație cu perioada anilor 1950-60, e bine, veți obține niște rezultate foarte interesante și cred că uh, vom constata că ne vom confrunta în continuare cu probleme legate de, de deficitul de apă și mă întreb în ce măsură tehnologia ne poate ajuta. Iată aici avem o hartă a recoltelor în Europa. Dacă aruncați o privire pe această pagină, o să constatați modificările care s-au produs. Acum, atât politicienii cât și agricultorii trebuie să fie conștienți ca, că, de faptul că aceste modificări pot într-adevăr să aibă loc. De aceea, um, conștientizarea este foarte importantă. Sigur că până la urmă agricultorii sunt cei care uh, vor fi direct afectați de aceste modificări climatice, care vor afecta uh, viața lor. Uh, agricultorii se adaptează, trebuie să se adapteze. Asta este domeniul lor de activitate până la urmă. Trebuie însă să îi ajutăm și să le punem la dispoziție metode și tehnologii care să facă posibilă această adaptare. Comunitățile de agricultori trebuie să fie conștiente, să, să cunoască uh, aceste lucruri. Agricultorii au nevoie de ajutor, au nevoie de asistență și noi trebuie să îi ajutăm pentru ca ei să se poată adapta, să știe în ce direcție să meargă. de multe ori uh, uh, răspunsurile și soluțiile vor fi locale, uh, pentru că fiecare regiune, până la urmă, are specificul său. Metoda soluției unice, categoric, nu este una bună. Asta înseamnă că va trebui să lucrăm nu doar la nivel național, ci și la nivel regional și local. La această pagină am uh, venit cu o serie de recomandări pe care le-am găsit legate de reducerea efectelor negative și apoi de adaptare. Un lucru foarte important. Pentru asta, cred că trebuie să gândim uh, o politică uh, pe termen lung, pe care după aceea să o punem și în aplicare. Trebuie să ne gândim la viitor, categoric în perspectiva uh, următorilor 10 ani și cred că putem încerca în această perioadă să sporim reziliența sistemelor agricole cu privire la schimbările climatice și uh, gestionarea apei. Mai există aici un element uh, important care a fost uh, deja menționat în discuție și care cred că va deveni un element cheie în viitor. Dacă este vorba să avem o agricultură uh, la nivel uh, corect. Deci mm, constatăm că există un deficit de, de pământ, de teren. Deci, la un moment dat, apare un conflict între agricultură pe de o parte și politica regională pe de altă parte. Uh, Ehm, poate că în viitor va fi nevoie să identificăm mai multe terenuri ca să eh, îmbunătățim producția agricolă. Și cred că aici eh, oamenii de știință ne pot ajuta ehm, dacă vor găsi noi eh, varietăți de plante și animale mai productive. Sigur că acest lucru are implicații și asupra politicii com, uh, agricole comune. Nu se sugerează, nu se arată că pacul va reuși să pună uh, pe picioare și să aplice măsuri peste noapte. Uh, este vorba de un sistem de finanțare al politicii agricole comune care să permită niște modificări în legătură cu dimensiunea climatică a agriculturii. Trebuie stimulate bunele practici, răspândirea acestora, inclusiv cele legate de mediu, prin folosirea noilor uh, instrumente, prin dezvoltarea programelor de, de proiectare și cercetare, Există o interfață între rolul uh, cercetării și al mediilor uh, academice și rolul pe care îl joacă practicile agricole uh, reale. Așadar, ce avem astăzi, iată, este un exemplu foarte bun de bună comunicare și de schimb, schimburi de idei și de opinii pe, pe care putem avea, deoarece toți ne confruntăm cu probleme asemănătoare. Mulțumesc! îi mulumesc domnului sadowski cel de al cincilea expert pe care îl vom asculta astăzi este domnul jan verhagen care este cercetător la wageningen, universitatea wageningen și care va prezenta un material legat de implicațiile pentru politica agricolă comună a adaptării agriculturii la schimbarea climatică. Vă rog, vă rog domnule Verhagen. No, beste voorzitter. Vă mulțumesc. Mi-am pregătit uh, prezentarea în limba engleză. Însă aș prefera să continui în olandeză. Uh, nu știu dacă se poate vedea adresa mea de mail acolo. Oricum, agricultura și adaptarea la schimbările de climă. În primul rând, aș dori să spun că încălzirea globală este un fenomen cu caracter planetar. Afectează Europa, dar și alte continente și alte părți ale lumii. De exemplu, zona Africii subsahariene este o zonă în care s-au înregistrat probleme deosebite. De asemenea, Australia se confruntă cu astfel de probleme pe care le privește într-un mod foarte, foarte serios. Ce impact are această schimbare de climă? Există un impact direct, de exemplu, nivelul scăzut ale producției din cauza precipitațiilor nelegulate, a temperaturilor ridicate și a schimbărilor în mediul concurențial. De asemenea, putem aștepta și la efecte pozitive, deoarece creșterea nivelului de carbon poate duce la o creștere a productivității. De asemenea, poate spori eficiența utilizării resurselor de apă. Deci astea nu sunt neapărat lucruri rele, însă există și dezavantaje pentru că pot fi, ne putem confrunta cu secetă, inundații și furtuni foarte puternice, chiar cu grindină acestea pot, desigur, să distrugă recolte întregi peste noapte sau oricum într-o perioadă extrem de scurtă de timp. Alte exemple de impact indirect, ridicarea nivelului mării sau intruziunea apelor sărate sunt, desigur, un motiv de, consider- de îngrijorare în țări joase, cum ar fi Olanda. De asemenea, există schimbări în uh, uh genul de boli sau paraziți cu care ne confruntăm, modificări ale prețului la alimente chiar. Schimbările prețului la alimente reprezintă o problemă la nivel mondial. Un alt avantaj se referă la pagubele suferite la nivel structural din cauza inundațiilor, secetei, furtunilor sau grindinei. În câteva zone ale comunității europene ne-am confruntat cu inundații masive. Schimbările de climă și agricultura. Un aspect important este că adaptarea și reducerea acestor efecte sunt legate și există strategii complementare în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, avem măsuri de adaptare și de reducerea efectelor. Adaptarea va avea un efect asupra reducerii efectelor. Ne-am concentrat asupra unei producții care este sigură și uh, nu aduce prejudicii climei. Trebuie să se realizeze schimbări în acest sens uh, și la nivel economic, tehnologic și inclusiv societal. Acest lucru s-a văzut cu pregnanță în ultimii ani. Schimbările de climă trebuie să fie parte a planurilor și politicilor din domeniul agriculturii. Categoric numai așa putem merge înainte. Și toate acestea trebuie plasate într-un context mai larg. Este o diferență între a face lucrurile altfel și a face altfel de lucruri. Dacă un agricultor se adaptează la noile cerințe, atunci există anumite stimulente posibile. Stimulentele financiare sunt o posibilitate, un altul ar fi continuitatea. În momentul în care acest fermier se retrage din activitate, va avea el un succesor dispus să-i continue munca. Și această continuitate este, prin urmare, un aspect deosebit de important. Stimulente pot fi oferite în acest sens. Probabil Europa are un avantaj competițional în acest sens, concurențial în acest sens. Ca politicieni, uh, trebuie să luăm în considerare, acest, în considerare aceste niveluri la care se poate acționa noi ne-am uitat la provinciile nordice ale Olandei în acest sens, unde agricultura este o componentă importantă a economiei regionale și am întrebat, merită să investim mai mult acolo și până la ce punct? Am analizat schimbările în producție ca urmare a schimbărilor de clima, emisiilor de dioxid de carbon și a noilor tehnologii ne-am uitat la schimbările în termen de cerere legate de evoluții demografice și uh, scheme nutriționale și de asemenea la modificarea utilizării terenurilor uh, ca sub aspect concurențial relativ. În ur- prin urmare, am sintetizat aceste concluzii într-o abordare regională. Tabelele vă arată rezultatele și puteți vedea aici schimbările constatate. De asemenea, sper că se poate distinge pe ecran. Vedeți aici impactul general al schimbărilor de climă pe ansamblu negativ în întreaga Europei, dar dacă adăugăm și efectele emisiilor de carbon din anumite părți ale Europei, vedem că acestea pot să aibă și un aspect pozitiv în materie de precipitații și așa mai departe. Al doilea grafic, cel din dreapta, vă prezintă patru scenarii diferite. Primul, A1, sus de, de, sus de tot, vă arată efectul tehnologiilor asupra modificării productivității. Se vede o creștere remarcabilă a volumului de producție prin introducerea noilor tehnologii, noi metode de încrucișare, noi uh, tipuri de plante și foarte multe cercetări au dus la aceste rezultate, mai ales în materie de producție animală. B2 surprinde dimensiunea regională. Aici progresele sunt mult mai puțin impresionante Prin urmare, am analizat productivitatea pentru, la, pentru cereale, de exemplu. Vedeți aici o estimare pentru anul 2050. puteți observa că vor fi diferențe mari în volumul producției de cereale în Europa. De exemplu, partea nord-vestică a Franței va înregistra o creștere ca urmare a, efect, a încălzirii globale și a îmbunătățirilor tehnologice. Dacă ne uităm la cerere și ofertă pentru grâu în cele 27 de state membre ale Uniunii, vedeți că odată cu creșterea producției vor scădea importurile de grâu. A1 vă arată că va exista un surplus, vom produce mai multe cereale decât avem nevoie în realitate. În scenariul B2 puteți observa impactul schimbărilor de climă și vedeți modificările în raport cu situația globală. Vedeți că o creștere a producției creează un volum tampon trecând la următorul uh, grafic, vedeți regiunile unde se produce grâu. Aici vedem diferența dintre cerere și ofertă. De asemenea, este luată în considerație densitatea populației. Vedeți aici principalele regiuni agricole ale Uniunii Europene. Dimensiunea economică, magnitudinea economică este foarte importantă și vedeți aici că în 2050 pentru scenariul A1 producția va crește în partea de nord-vest a Franței. Practic această zonă este grânarul Europei și va rămâne așa pe viitor. Scenariul B2 ne arată impactul acestor fenomene asupra altor regiuni. Deci se vor înregistra schimbări diferite în diferite state membre. Aceste estimări ne ajută atunci când elaborăm planuri de viitor. Care ar fi concluziile? Adaptare și agricultură. Schimbările de climă sunt un factor important, dar nu, nu neapărat cel mai important factor. Trebuie să discutăm cu agricultorii, să vedem cum vor resimți ei aceste lucruri atunci când e vorba de a-și gestiona propriile ferme. Impactul schimbărilor de climă nu este distribuit în mod egal. Există o diviziune între nord și sud, la nivel planetar și în Uniunea Europeană cred că urmează să ne confruntăm cu o concentrare și specializare a producției agricole la nivelul regiunilor. Progresele tehnologice necesită mai multe cercetări. Pentru adaptare va trebui să discutăm aceste lucruri cu agricultori, cu sectorul privat și trebuie să aflăm ce se întâmplă și în alte părți tocmai pentru a putea compara situația existentă în Europa și în țări mai îndepărtate, cum ar fi, de exemplu, Mexic. De exemplu, va trebui să schimbăm echipamentul agricol și vehiculele folosite. Putem învăța lecții folositoare de, de, la, de, de la alte țări. Va trebui să vedem cum vom putea răspunde în mod adecvat la evenimente climatice extreme și la modificări în dinamica bolilor și a dăunătorilor, pentru că aceste mecanisme încă sunt neclare. Costul în ansamblu încă rămâne o mare necunoscută. Nu știm care vor fi costurile adaptării și reducerii efectelor eh, schimbărilor de climă. Nu știm cât, care va fi costul acestor metode. Este posibil să includem aceste consecințe estimate în politica agricolă comună, tocmai pentru a sprijini producția de bunuri care nu au un impact asupra mediului înconjurător. Trebuie să existe o legătură permanentă între adaptare și reducerea efectelor schimbărilor de climă când e vorba de a se stimula schimbările în modele de producție și consum. De asemenea, și ceva pentru noi înșine, dacă continuăm să insistăm ca hrana să fie produsă la nivel local, acest lucru va avea consecințe de asemenea. Când e vorba de investiții în cercetare și dezvoltare, ne referim aici la o perioadă de 10 ani pentru o nouă varietate de plante. Tehnologia poate fi adusă la zi, dar aceste eforturi trebuie să fie văzute ca fiind pe termen lung. Vă mulțumesc că atât am avut de spus și vă mulțumesc că m-ați ascultat cu răbdare. Domnule Verhagen și revenim la dezbatere. Primul orator este doamna Paulsen. Tack, herr ordförande, och med mycket stor glädje har jag lyssnat till expertisen. A fost o plăcere să ascult pe experții de astăzi și aș dori să răspund raportorului domnul Le Foll pentru un raport absolut remarcabil. Cred că într-adevăr ați privit situația în ansamblu și de acolo ați lansat o analiză a tuturor detaliilor. Cred că este un lucru absolut remarcabil. Cred că ar trebui să ne să gândim respectând aceleași coordonate cu toții atunci când discutăm aspecte de detaliu. Trebuie să vedem la care stea exact mă uit în acest moment. Trebuie să avem o imagine deosebit de clară asupra tuturor aspectelor. Împăduririle nu sunt principala problemă sau situația pădurilor nu este principala problemă atunci când vorbim de încălzire globală. Nu sunt pe deplin sigură că ar trebui să ne concentrăm asupra Cred că acest lucru este într-adevăr cel mai important aici. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, vom vedea că sunt foarte multe avantaje, nu numai de pe urma captării carbonului, și legată de captarea carbonului, dar și dincolo de aceasta, dacă reușim să gestionăm terenul agricole mai bine, vom avea apă, o ape mai curate, un aer mai curat, o biodiversitate sporită, vom putea rezolva foarte, foarte multe probleme încercând să găsim metode agricole care să nu distrugă solurile și terenurile. Cred de asemenea că va trebui să lăsăm, să lăsăm natura să acționeze așa cum o face de obicei. Dacă vrem să ne păstrăm capacitatea de producție, terenurile arabile vor deveni mai productive dacă mediul în ansamblu va fi unul mai bun, dacă flora microbiologică va fi mai diversă și mai bogată. Deci dacă nu privim situația în ansamblu, atunci ajungem la o situație în care oamenii nu mai cred în relația dintre gaze cu efect de seră și schimbările de climă. Cred că acest lucru este, este negativ. Schimbarea de climă este o situație de fapt și trebuie să rezolvăm această problemă dacă vrem să discutăm despre agricultura viitorului. Este un lucru care ar putea reprezenta o schimbare majoră. Dacă folosim tehnicile actuale în materie de gestionare a pădurilor și agricultură, am reușit inclusiv să, ofer- să generăm combustibilul pentru mașinile agricole. Ne-am putea crea în același timp propriile îngrășăminte, folosind uh, rezidurile obținute după uh, folosirea recoltei. S-ar putea folosi biogaz, uh, eventual panouri solare și baterii, ar, ar deveni mult mai ușor să lucrăm într-un circuit închis și să rezolvăm astfel și alte probleme. Deci trebuie să încercăm să privim situația în ansamblu. Iar problemele de detaliu trebuie să fie discutate într-o abordare holistică. Ce fel de agricultură vom avea în viitor intensivă, organică? Personal, nu cred că vreuna dintre metodele curente este neapărat recomandabilă pentru viitor, ea și numai ea. Nu, avem nevoie de o combinație fericită dintre nou și vechi, dintre înaltă tehnologie și, așa zis, metode primitive sau organice. Nu cred că cineva a, considera, a luat în considerație această posibilitate, dar vă mulțumesc pentru comentariile noastre. revenir sur les da, aș dori să revin la propunerile care putea fi făcute astăzi, pentru că mă gândesc că important în acest raport uh, este ceea ce a subliniat și domnul Lefol, și anume faptul că uh, noua PAC trebuie să fie performantă din punct de vedere economic, social și de mediu. Deci nu putem vorbi despre un subiect fără să luăm în considerare celelalte subiecte. Prin urmare, cred că aceasta trebuie să fie viziunea. Prin urmare, să păstrăm această viziune economică, uh, și apoi se arătă faptul că soluțiile nu sunt uh, incompatibile între mediu și economie. Nu trebuie să fie uh, opuse aceste soluții. Deci ceea ce uh, deunează ecologic poate că nu este rentabil nici din punct de vedere economic. Așadar, modelul industriei în exces ne-a oferit exemple în acest sens. Cred că ar fi interesant să se întâlnească ministerele uh, mediului cu ministerele agriculturii pentru a vedea uh, dacă este o posibilitate de a reconverti o parte din terenul agricol în teren uh, pentru legume. Deci să nu mai cultivăm cereale, ci legume. În Franța, Uh, există 630.000 de hectare de uh, leguminase uh, și existau 3 milioane în anii 60. Deci, practic, am redus enorm aceste suprafețe. Astăzi importăm și soia și ne aflăm într-un echilibru greu de găsit, așa cum spuneam și anterior. Practic, ar trebui să reducem uh, uh, cu 41% importurile, uh, crescând progresiv cu 7% terenurile pentru legume. Deci, practic, am um, reduce azotații, utilizarea lor și am spori captarea carbonului. Deci ceea ce pierdem la exportul de cereale, câștigăm la diminuarea banilor cheltuiți pe um, îngrășământ uh, și uh, prin uh, banii economisiți prin stocarea carbonului. Deci, să fim compatibili cu mediul nu înseamnă că vom avea o politică agricolă comună antieconomică. Și cred că așa am putea merge în sensul unei bune adaptări. Dar, în același timp, e important fiindcă vorbim despre un proces de durată, să găsim cea mai bună metodă de ameliorare a condițiilor și astfel uh, să uh, putem să implicăm uh, și fermierii în cercetări, pentru că ei sunt cei mai afectați de aceste schimbări. Continuare cuvântul domnului Siekierski. Jeśli można, ja <clears throat> trzy pytania, raczej problemy, jeśli by mógł. Mulțumesc. Aș avea de făcut trei observații sau întrebări. Am uh, ascultat uh, experții astăzi, uh, l-am ascultat și pe domnul raportor, prin urmare aș dori să întreb următoarele. Unde se găsește cea mai mare eficiență când vine vorba despre banii care vor fi investiți aici? De unde vom putea obține cel mai mult de pe urma investițiilor financiare pe care le vom face? Deci atunci când vorbim despre adaptarea resurselor energetice, când vorbim despre cercetare sau despre agricultură în sine, cred că ar trebui să ne întrebăm uh, cu toții acest lucru. Uh, încotro ar trebui să direcționăm efortul uh, financiar. Și cred că aceasta este una dintre mizele importante ale Parlamentului European. Cea de-a doua întrebare se leagă de producția extensivă. Aici avem experiență, o experiență bogată deja de mulți ani vis-a-vis -vis de avantajele și dezavantajele acestui tip de producție. Oare acest echilibru va fi afectat de uh, schimbarea climatică? Ar fi uh, posibil să ne imaginăm dimensiunea producției care va aduce beneficii? chiar și atunci când vine vorba despre um, agricultură bio. În ceea ce privește diverse tipuri de agricultură, cât privește uh, schimbarea climatică și dimensiunea acestea, ar trebui să vedem dacă mergem cu aceste tipuri de agricultură în direcția cea bună sau nu. Cât privește economia apei, aceste lucruri ne preocupă de asemenea. Cred că într-o perioadă de 10 ani am uh, văzut uh, schimbări majore în ceea ce privește uh, uh, agricultura de tip uh, ecologic. și uh, trebuie să arătăm cât de importantă uh, este politica agricolă comună și cât de importantă este ea pentru consumatori, pentru agricultori, dar și pentru uh, dimensiunea de mediu, de asemenea. Cred că uneori am pierdut din uh, vedere problema uh, siguranței aprovizionării cu alimente. Uneori uh, am uitat faptul că politica agricolă comună ne-a hrănit atâta vreme. și privim lucrurile din perspectiva uh, Poloniei acum. În 2007 și perioada de după, dintr-o dată a existat uh, și a apărut o problemă uh, vis-a-vis -vis de uh, aprovizionarea cu alimente și costul acestora. Și, uh, evident, subiectul a devenit din nou de actualitate. Mulțumesc foarte mult! În continuare are cuvântul domnul Egniu. Mulțumesc. S-au făcut niște precizări aici destul de îngrijorătoare uh, cât privește precipitațiile pe o perioadă de 70 de ani. Am dorit să-l întreb pe acest expert cât este de încrezător uh, că acest model uh, chiar se va împlini, având în vedere faptul că nu ne prea putem baza pe aceste uh, previziuni pe termen lung, pentru că dacă se va întâmpla astfel, ne vom confrunta cu valuri imense de uh, migrație uh, a cetățenilor. Poate cineva să ne garanteze că asta se va întâmpla? Un alt vorbitor s-a referit la actuale tendințe în ceea ce privește creșterea uh, cartofului în Polonia în uh, ultimii uh, ani, practic, vremea s-a răcit oare la această tendință. S-a referit domnul expert când viza creșterea cartofului în Polonia. Cuvântul doamna McGuinness. La acest moment aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Poate accentul uh, pe schimbarea climatică ne îndreaptă atenția dinspre, uh, o mai bună gest- dinspre mai bună gestionare a uh, resurselor, care este un aspect cheie și probabil Parlamentul a trebuit să se axeze pe acest subiect, pentru că bănuiesc că există un acord uh, între cei care sunt sceptici uh, vis-a-vis de schimbarea climatică și cei care uh, cred în ea că trebuie să ne gestionăm mai bine resursele. Și în loc să avem o atitudine polarizată, ar trebui mai bine să uh, găsim bazele pe care putem progresa cu toții. A doua observație se leagă leagă de uh, ceea ce spunea cel de treia vorbitor de astăzi în legătură cu schemele. Dificultatea cu schemele, spuneați, este că uh, există tendința de a nu exista continuitate și, așadar, uh, uneori beneficiile unei scheme se pierd imediat odată ce schema este abandonată și cred că uh, poate unii dintre experți ar putea să rea acest subiect. În ceea ce privește uh, solul, de ce există uh, o rezistență la o cultivare uh, la minim a anumitor culturi? Evident, nu are rost să grăbim această evoluție și, evident, fermierii nu sunt proști, prin urmare există niște motive pentru care aceștia nu vor să adopte această cale. Și vreau să repet un subiect și anume subliniez faptul că nu folosim cunoașterea pe care o avem acum, nu o folosim la nivelul uh, exploatațiilor agricole. În multe state membre, uh, fermele uh, sunt implicate în completare de formulare uh, mai degrabă decât în gestionarea solurilor și așa mai departe. Prin urmare, cred că la nivel de politici această chestiune trebuie abordată. Și apoi, în cele din urmă, nimeni nu a menționat profitabilitatea agriculturii, pentru că dacă fermierii nu obțin venituri, nu vor mai investi în nimic. Și, evident, trebuie investit mulți bani în schimbare climatică, în adaptare la aceasta și în atenuarea efectelor ei. Deci, deci poate că ar trebui să comentați puțin și aceste chestiuni. Mulțumesc. Ultimul vorbitor de astăzi este domnul Hausling. Vă rog. Ja, es kommt mir jetzt das Fazit zu dieser Anhörung. Ähm, ich darf nochmal auf die vorangegangene Diskussion. Mulțumesc äh, mult, äh, domnule äh, președinte. Mi-amintesc că discuția pe care o aveam mai devreme astăzi, evident, domnul raportor uh, se va referi la ea uh, cu siguranță, pentru că aceasta este sarcina unui raportor. Au existat aici tot felul de argumente vehiculate și dacă ne gândim la analizele pe care le avem, uh, putem vedea că există o tendință globală uh, și nimeni nu a negat acest uh, lucru, deci uh, există și nevoia de reacție la această tendință. Cred că ar trebui să căutăm uh, niște soluții și din punctul nostru de vedere, și anume să căutăm soluțiile în PAC și în modul în care politica agricolă comună poate fi reformată și adaptată, având în vedere, evident, anumite ținte, anumite obiective, anumite scopuri. Am observat faptul că a existat o schimbare în sensul că acum vorbim despre durabilitate, ceea ce se aliniază uh, preocupărilor uh, ecologice. Uh, și această componentă este o parte importantă a ecuației din diverse regiuni ale Europei. Evident, fermele trebuie analizate și din punctul de vedere al amprentei lor de carbon și toate acestea ne vor permite uh, să schimbăm tendințele. De exemplu, atunci când vine vorba despre uh, consumul de uh, combustibili fosili. Evident, factorul climă este unul important în această ecuație și dacă nu răspundem la aceste probleme, atunci va fi foarte greu să continuăm politica agricolă comună așa cum am făcut-o până acum. Mulți vorbitori s-au referit la cel de-al doilea pilon, adică la dezvoltarea rurală ca parte a PAC, însă nu au uh, dat acestui pilon toată atenția uh, pe care o merită. Deci analize trebuie să fie mai detaliate atunci când vine vorba despre dezvoltarea uh, rurală și despre acest al doilea pilon al politicii agricole comune. Sunt, sigură însă, sunt sigur însă că raportorul a extras uh, niște informații foarte utile care uh, vor fi în beneficiul uh, raportului său și în beneficiul informațiilor pe care le vom primi. Dau în continuare cuvântul domnilor Sadovski și Verhagen pentru a răspunde la întrebările care le-au fost adresate. De asemenea, și experții care au intervenit în prima parte a dezbaterii au posibilitatea, dacă doresc, să intervină cu scurte comentarii. Vă rog, domnule Sadovski. <clears throat> Chciałem się ustosunkować do kilku, do kilku. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost uh, adresate. Mai întâi, uh, în manieră generală, pot să spun că schimbarea climatică reprezintă un fapt. și există o lecție pe care trebuie să o învățăm uh, cu toții. Și acum e evident uh, clar uh, că vedem probleme cu anumite boli ale animalelor în partea de nord a Europei. Este vorba despre pestă. Și aceste probleme sunt observabile în zone în care nu au mai existat anterior. Prin urmare, trebuie să ne gândim la politica agricolă comună a Uniunii Europene și aici intervine și uh, protecția uh, solurilor. Nu există o strategie de protecție a solurilor uh, în acest moment și putem astfel vedea cum se degradează apele și solurile și noi nu luăm măsuri. Prin urmare, trebuie să măstrăm un uh, nivel adecvat de fertilitate în uh, sol. Am fost întrebat în legătură cu zona cea mai eficientă uh, vis-a-vis -vis de obținerea de rezultate din eforturile financiare. Și răspunsul meu este că transporturile reprezintă una dintre aceste zone. E foarte greu să acceptăm acest lucru, e adevărat, dar importanța acestui sector nu poate fi negată. Evident, au existat uh, schimbări majore în timp în ceea ce privește activitățile și asta au schimbat puțin echilibru. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea producției care ar putea fi uh, cea ideală, e bine, dacă privim situația în ansamblul său, atunci uh, vorbim despre o perioadă de timp în care trebuie să ne uh, creștem cu încă jumătate uh, producția uh, agricolă. Și aici apar întrebări vis-a-vis -vis de lumea dezvoltată și lumea în curs de dezvoltare. Gestiunea apei este un factor esențial pentru că apa e absolut uh, um, esențială pentru agricultură. și uh, apa e necesară uh, și pentru irigații. Uh, așadar, chestiunea apei e de luat în considerare. Siguranța alimentară, la fel. Am fost întrebat în legătură cu uh, impactul pe care îl sesizăm. Oare acesta este real sau nu? În prezentarea mea și din dezbatere a reșit faptul că uh, nu vorbim uh, de predicții, ci mai degrabă vorbim despre scenarii. Scenarii bazate pe anumiți uh, factori fizici dar nu vorbim nici într-un caz de o prognoză. Știința se bazează pe fapte care sunt puse la dispoziție. Prin urmare, noi elaborăm scenarii și analizând scenariile ne gândim cum am putea reacționa dacă acestea s-ar uh, putea transpune în realitate. În ceea ce privește cultivarea uh, cartofului, am observat uh, schimbări în ceea ce privește aceste culturi și schimbările pot fi datorate schimbărilor climatice în această perioadă. Mulțumesc! Mi-au fost adresate uh, anumite întrebări și voi încerca să răspund uh, la ele. Au existat întrebări uh, legate de viitorul uh, agriculturii, de viitorul anumitor uh, culturi. E evident greu să dăm un răspuns. Însă studiile ne spune că există o diferență între agricultura bazată uh, pe producție și agricultura uh, care este abordată dintr-un unghi ce vizează bunurile și serviciile. Evident, agricultura este o parte importantă a economiei, însă uh, este și o, o activitate de recreație până la urmă. Abordările vor fi diferite, dar nu neapărat uh, unele care nu pot fi complementare în ceea ce privește atenuarea uh, efectelor uh, încălzirii globale, e bine, efortul în acest uh, sens se bazează pe anumite metode agricole. Dar acesta diferă de uh, o abordare multifuncțională a uh, agriculturii. Evident, există foarte mult potențial aici din partea agriculturii. Uh, agricultorii sunt și ei implicați în mod uh, activ în această adaptare la schimbările climatice. În uh, regatul celor de jos există um, fermieri axați pe producerea de energie regenerabilă. Ei au acces la piața energiei regenerabile și, prin urmare, agricultorii se implică activ în găsirea de soluții. Uh, tehnologiile actuale nu sunt folosite uh, în totalitate, mai sunt și altele pe care le avem la dispoziție, însă ele nu sunt folosite într-o manieră ideală sau uh, optimă. În regatul țărilor de jos, Producția în seră este importantă, însă ea presupune o anume investiție. Nu vorbim despre agricultură intensivă sau extensivă aici. Uh, ambele uh, tipuri de agricultură trebuie privite din uh, unghiul eficienței și ne gândim și la o utilizare eficientă a resurselor naturale și de asemenea ne interesează și finanțarea și siguranța alimentară pentru că aceste elemente se regăsesc în scenarii. Mai e un scenariu, cel al pieței deschise, care evident depinde de piața mondială. Cât vrește implicațiile pentru agricultori uh, în Europa, um, și aici avem uh, diverse uh, scenarii, pentru că există diferențe la nivel național între scenariile pe care le-am enunțat eu, A1 și B2. Dar totul trebuie privit și într-un context uh, global, mondial. Nu voi mai intra în domeniul uh, schimbării climatice, care nu este domeniul în care sunt eu expert. Însă ceea ce privește atenuarea efectelor acestui fenomen, uh, e bine, în acest sens pot să spun că um, conservarea reprezintă cea mai bună metodă. De asemenea, uh, și uh, zonele împădurite ne ajută, uh, zonele cu iarbă și așa mai departe. Atunci când vorbim despre soluri, însămânțarea este un factor cheie. E însă un subiect care e greu de cuantificat. Atunci când vine vorba despre uh, metodele de uh, arat, evident uh, uh se pune problema unor practici uh, agricole. Unele sunt încurajate, altele descurajate. Mulțumesc! Domnii Recoischi, Omara sau Cuc doresc să intervină? Vă rog. Reinforce the statement about the gentleman. Vreau să susțin răspunsul uh, de uh, domnul care a vorbit despre deficitul de apă. Sigur că e vorba de ciclul azotului, ciclul carbonului și ciclul uh, apei. Dacă facem o însămânțare intensivă, atunci uh, afectăm în mod negativ aceste cicluri. Cred că uh, apa va reprezenta o problemă mai mare decât ne dăm seama la ora actuală. Captarea carbonului pe, prin fotosinteze se leagă direct de apă. A doua chestiune legată de îngrășămintele pe bază de azot. Pentru o tonă de astfel de îngrășământe se eliberează 1,2 tone uh, de emisii de dioxid de carbon în atmosferă. Trebuie să învățăm mai bine cum să folosim uh, plantele pentru a capta acest, uh, acest dioxid de carbon. În, uh, avem un autor american care a spus că, la nivel global, uh, agricultura organică poate suporta o populație de 4 miliarde. Uh, dar, la ora actuală, populația este mult mai mare, lucru pe care el spune că se datorează îngrășămintelor chimice. Dar asta are consecințe în ceea ce privește poluarea solului și a apei și așa mai departe. Uh, din uh, zona uh, terestră, doar uh, o, un procent mic este reprezentat de terenurile arabile, dar care trebuie să susțină o populație care crește cu în jur de 1,2% pe an. Așadar, trebuie să folosim resursele mult mai eficient și să Mm, facem, avem o producție de hrană mult mai bună. Uh, dacă sunt uh, puțini uh, agricultori care fac toată treaba asta, sau mulți, e clar că avem nevoie de o politică și că trebuie să lucrăm cu toții în echipă. Când echipa lucrează bine, fiecare dă rezultate mai bune. Deci, este vorba de politicieni, de, uh, este vorba de agricultori și este vorba și de consumatori uh, care trebuie să intervină uh, pentru soluționarea acestei probleme. În legătură cu întrebarea pusă de doamna din stânga, vorbim despre o schimbare culturală majoră pentru agricultorii noștri și sigur că există oarecare riscuri, dar în momentul în care agricultorii intră în acest sistem, eh, să spunem, li se pare eh, mai, eh, mai ușor și înțeleg mai bine dificultățile. În primul rând, trebuie să depășească acest obstacol, acest blocaj mental, dacă doriți. Ehm, să nu se mai teamă de părerea vecinilor, de criticile la care se supun. Deci trebuie că să găsim niște metode de a crea niște tehnologii noi care să se asocieze și cu un nivel sporit de gestionare. Un alt aspect se leagă de subvențiile agricole, atât în uh, Europa cât și în Statele Unite, pentru uh, susținerea semănatului uh, tradițional. Cred că e nevoie de o modificare a acestor politici pentru a sublinia și pentru a subvenționa conservarea și acele servicii care se concentrează pe conservarea ecosistemelor. Nimeni nu vrea să vorbească despre controlul populației. Dar, până la urmă, avem resursele sunt finite și dacă nu știm să le folosim înțelept, atunci consecințele asupra civilizației și populației globului vor fi foarte severe. Și dau în continuare cuvântul domnului Stefan Le Foll pentru concluziile finale. Vă rog. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o dezbatere foarte bogată și eu doresc să mulțumesc uh, experților care au dorit să participe la această uh, ședință și care au arătat foarte clar care sunt uh, mizele, provocările și unele soluții. Mulțumesc și colegilor pentru intervențiile lor. Uh, în legătură cu spusele scepticilor cu privire la încălzirea globală, sigur că scepticismul uh, apare ori de câte ori se pun uh, probleme atât de importante, dar, așa cum s-a arătat, există și elemente obiective, nu? Fapte, realități. În Pacific există state insulare care sunt amenințate cu dispariția. Eh, în Bangladesh, dacă te duci astăzi, iarăși eh, trebuie să iei niște decizii cu privire la riscul de eh, inundație. În sudul Europei, în Spania, există astfel de, de certitudini, se arată foarte clar. Temperaturile au crescut, seceta s-a extins. Deci nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă nimic colegul care a vorbit de dinozaurii, domnul vicepreședinte, da, sigur, dinozaurii n-au știut ce se întâmplă, drept care au și dispărut. Deci, întrebarea care se pune este următoarea. O să facem ca și dinozaurii, să ne ascundem capul în nisip și să nu luăm nicio măsură, pentru că, oricum, planeta va continua să se învârtă, fie că vom mai fi aici sau nu. Doamna McGuinness a spus că, de fapt, dincolo de această întrebare referitoare la sceptici, ă, problema încălzirii climatice se pune de la bun început, dar ea înseamnă să abordăm întregul ă, acestei problematici în legătură cu agricultura care trebuie să poată răspunde cererii alimentare, conservând în același timp resurse care reprezintă chiar baza producției agricole. Deci agricultura este uh, sectorul care este la baza vieții, nu? Deci, de, a, de aceea, acestui sector trebuie să uh, revină un demers cât mai bun și mai coerent pentru a gândi dinainte uh, durabilitatea agriculturii și a noastră de a asigura un viitor copiilor noștri. Trebuie așadar să avem un demers global. Asta ar fi un postulat pe care vreau să-l uh, menționez aici. Uh, experții au uh, demonstrat acest lucru, trebuie să încercăm să găsim niște soluții care, din punct de vedere economic, aduc câștig tuturor și care aduc câștiguri și societății planetare biodiversitatea, bogăția, resursele naturale vor uh, beneficia de acest lucru, iar cât privește resursele, repet, apa este o problemă esențială. Deci, iată, uh, tot acest ansamblu de elemente uh, trebuie abordat. Sigur că există tehnici, agricultura organică, cea de precizie, reîmpăduririle, etc., care ne vor permite să asigurăm atât captarea carbonului necesar, și sunt pentru o politică uh, de, la nivel european în ceea ce privește silvicultura. Biomasa, pădurea trebuie să facă parte din uh, și obiectul unei politici europene în același timp. Însă trebuie să fim uh, conștienți de felul în care politica agricolă comună ne poate permite să asigurăm această uh, tranziție. Și s-a spus uh, Adineori că uh, la un moment dat s-a mers pe o, pe o anumită cale, s-a ales o anumită opțiune cu privire la agricultura convențională. Cetățenii vor judeca uh, capacitatea agriculturii și a politicii agricole comune de a o susține dacă ea va fi în stare să aducă niște răspunsuri politice la nivel global. Sigur, iată că avem o dezbatere absolut esențială care nu a făcut decât să înceapă și care se leagă de viitoarea dezbatere a politicii agricole eh, comune după 2013. Mă bucur foarte tare că am participat la această dezbatere și eh, doresc să o continuăm eh, și să putem elabora un raport care să vină cu perspective și cu soluții în acest domeniu. Mulțumesc! Și eu, a sfârșitul uh, acestei audieri. Cred că a fost o întâlnire foarte fructuoasă și cred că toate temele evocate aici vor contribui la valoarea uh, raportului uh, pe care deja l-a redactat Stefan Le Foll. Vă readuc aminte că termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru data de 2 februarie 2010 la ora 12 iar votul în comisie va avea loc în data de 17 martie. Mulțumesc mult!